Bună ziua, bună ziua, bună dimineața tuturor, bine ați venit. Vă rog, dacă puteți să-mi acordați atenție. Avem uh, două zile foarte pline, un ordine de zi supraaglomerată pentru această reuniune libe și pentru reuniunea coordinatorilor care va avea loc după sesiunea de dimineață. Dar să trecem la adoptarea ordinii de zi. În primul rând, am primit cereri de modificări ale ordinii de zi. Ordine de zi care trebuie să fie aprobată de dumneavoastră la punctul numărul 1. Modificările ordinii de zi pe care le aveți în față sunt următoarele. În primul rând, să amânăm punctul numărul opt, cel care se referă la raportul Uh, privind România și MCV și de asemenea am primit o cerere privind uh, raportul Macovei, uh, sechestrul asigurător și confiscarea veniturilor necuvenite în Uniunea Europeană, să adăugăm un punct privind amendamentele. Punctul patru se cere amânarea punctului patru pentru a fi programat după punctul numărul 9. Da, vă rog, domnul Diaz de Mera, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit, v-am auzit spunând că punctul patru va fi discutat după punctul 9. Nu sunt de acord cu această modificare pentru că am alte angajamente, alte obligații, așa că în ceea ce privește regulamentul respectiv, aș dori să vorbim în ordinea stabilită, în ordinea de zi. Cererea de a amâna se referă doar la prezentarea stării de lucruri privind negocierile privind uh, raportul Macovei despre Eurodac. Punctul acela rămâne. Vom amâna doar discutarea acelui punct uh, privind raportul Macovei pe, despre Eurodac. Dacă îmi permiteți să vă spun tot ce am de spus despre propunerile făcute, uh, mă referam la punctul 7, raportul McIntyre, protecția euro, care va fi reprogramat în aceeași zi, la 6 după amiază, ne-a cerut raportarea. Punctul 15 este amânat pentru o reuniune ulterioară, 33 și 34, punctele 33 și 34, a fost cerută amânarea de către raportor și punctul 40 Europol va fi de asemenea amânat la o reuniune ulterioară. Sunt cereri făcute conform raportorilor respectiv. Doamna Latford, dacă aveți ceva, o chestiune de procedură, puteți să ne explicați când se va discuta punctul despre Eurodac, până când se amână punctul despre Eurodac numai raportul Macovei se amână, starea de lucruri privind negocierile. Se va amâna după punctul 9. Va fi discutat pe la 12 și 20, doamna Adir. Punctul Macovei, la ce oră spuneați, domnule președinte? La 12 și 20. E posibil oare să-l decalăm pentru după amiază? Este posibil să-l decalăm pentru după amiază? Fără microfon, vorbitorul nu are microfon. Numai prezentarea stării de lucruri a negocierilor privind raportul Macovei. Dar raportul Macovei, raportul Macovei, sunt două rapoarte Macovei, cel privind confiscările deci raportul Macovei privind sechestrul asigurător și confiscarea, sugestia făcută de doamna Macovei a fost să includem aici, la punctul acesta, și discutarea amendamentelor. Este vorba de a doua modificare. Este exact aceasta, adăugarea punctului privind uh, Uh, discutarea acestui raport în ordinea de zi. Dar ar putea să-l facem după amiază? Cred că doamna Macovei a sugerat exact includerea acestui punct în ordinea de zi de dimineață. Pentru Eurodac, al doilea raport Macovei, va fi inclus în ordinea de zi după punctul 9 la 12 ore și 12 și 20 euro, dacă poate să fie după amiază, dar celălalt raport privind sechestrul asigurător și confiscarea să fie după amiază. Asta este cererea. e posibil să fie după amiază? singura posibilitate este să fie la ora 18 și 15 minute. 18 și 15 minute după amiază. Iar votul are să fie mâine dimineață. Se va vota raportul Macovei privind sechestrul asigurător și confiscarea mâine dimineață. Ca să avem timp să pregătim lista de vot, ar fi mai bine ca discuția să aibă loc în această dimineață și nu după amiază, ca să putem pregăti lista de vot. Dar atunci poate să-l punem mai devreme, după amiază. O să vedem. O să vedem ce posibilitate există de a reprograma diversele puncte din ordinea de zi, dar trebuie să luăm o hotărâre privind includerea sau nu a acestui punct. Doamna Weber. Domnule președinte, ieri am spus de mai multe ori că sunt total încurcată privind ordinea de zi de astăzi. E vorba de astăzi, de ziua de astăzi articole care au apărut așa ca din neant, n-au fost niciodată solicitate de Comisia Europeană, n-au fost uh, hotărâte sau cerute de coordonatori. Iar în proiectul de agenda, de, de ordine de zi de anul trecut, era un punct care urma să fie conformat privind discuția raportului Macovei. Era acolo la, uh, pentru a fi confirmat Ați primit de la mine, de la Rui Tavares, de la domnul Vos, de la doamna Holmaier cereri de a discuta amendamentele de compromis, pentru că fiecare grup politic se pare că are niște probleme cu modul în care sunt redactate în acest moment. Și ce se întâmplă acum e chiar și mai uh, confuz. Ne încurcă și mai... Haideți să hotărâm o dată ordinea de zi. Avem cu toții alte angajamente ce fel de mod de a lucra e acesta la această comisie. Îmi pare rău că spun lucrul acesta. Doamna Weber, sunt uh, constrâns de reguli, doamna Weber. Dacă raportorul sugerează o amânare, eu doar trebuie să vă prezint comisiei, iar comisia este cea care hotărăște. Mă scuzați, domnule președinte, dar la alte comisii ordinea de zi este întotdeauna făcută cu coordonatorii. Deci toată lumea știe exact ce facem. Și la fel și aici. La fel se întâmplă și aici, spune președintele. Știți foarte bine lucrul acesta. Avem reuniuni ale coordonatorilor și discutăm fiecare chestiune cu multă atenție, astfel încât să știți că este cea mai uh, activă comisie a Parlamentului și uneori se întâmplă ca raportorul sau un grup care are dreptul să propune o amânare, o poate propune dacă obiectați. Vă rog frumos, uh, vă rog frumos, doamna Weber, vă rog, dacă obiectați, putem să supunem la vot și să vedem dacă se face modificarea sau nu, dacă se adoptă sau nu pentru că avem o ordine de zi, iar modificările au fost propuse, vreau să vă reamintesc că modificările au fost propuse acum câteva zile, acum câteva zile. Cu câteva zile înainte au fost propuse. Ordinea de zi mi se spune că a fost transmisă cu trei săptămâni înainte. Deci dacă sunt modificări care urmează să fie adoptate, ele sunt cerute de raportor. Deci haideți să votăm dacă acceptăm sau nu aceste modificări. Haideți să votăm, vă rog, să votăm. Tocmai asta e chestia, să votăm. Puteți să-mi răspundeți la întrebarea pe care am pus-o dacă vom discuta amendamentele de compromis la raportul Macovei privind, privind uh, sechestru asigurător ca să știm exact despre ce raport vorbim. Deci vom discuta nu sunt raportor din umbră, dar susțin această idee. Susținem ce a spus doamna Weber privind raportul Macovei referitor la sequestru asigurător. Vom discuta acest lucru sau nu? Pentru că noua ordine de zi se spune possibly, posibil. Tocmai asta este, așa a fost uh, sugerat, așa a fost propus. Doamna Lasford, vă rog foarte mult, am să vă spun exact cum stau lucrurile. Dacă adăugăm acest punct ca să discutăm amendamentele de compromis pentru acest raport privind sequestrul asigurător, putem face acest lucru în această dimineață dacă amânăm punctul 8, așa cum s-a propus raportul privind MCV-ul în România. Dacă amânăm România, putem să discutăm această chestiune, dar noi hotărâm noi hotărâm eu doar vă sugerez, haideți să votăm. Să vedem dacă acceptați sau nu modificările din ordinea de zi. Mă scuzați, spune președintele. Așa stau lucrurile. Dacă mi se spune că trebuie să fac o modificare în ordinea de zi, atunci dumneavoastră hotărâți. Haideți să vedem. Sunteți de acord să amânăm punctul 8, raportul privind MCSV-ul în România? Sunteți de acord sau nu? Da, bun. Acum avem loc pentru al doilea uh, lucru, să discutăm raportul Macovei la ora 11 în această dimineață, tocmai pentru că am amânat punctul 8. Sunteți de acord să introducem acest punct în ordinea de zi? Raportul Macovei privind sequestrul asigurător și confiscarea veniturilor legale. Bun, ne-am înțeles să trecem la punctele următoare. Punctul 7. Tot restul se amână pentru că așa au cerut raportorii. Acum o să încercăm Încercăm să includem raportul Macovei privind sechestrul asigurător în această dimineață și acum am de făcut anunțuri, anunțuri. Nominalizarea raportorilor. Doamna Sargentini a fost nominalizată raportor pentru propunerea de directivă privind prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor, inclusiv terorismul financiar. Doamna Sargentin a fost nominalizată raportor pentru directiva privind prevenirea folosirii sistemului financiar uh, pentru spălarea banilor. Ambele rapoarte sunt atribuite doamnei Sargentini am, uh, acum trebuie să aprobăm uh, procesele verbale ale reuniunilor pe care le-am avut până acum, le-ați văzut acolo, dacă nu sunt obiecțiuni, le considerăm adoptate. Se consideră, cum spuneam, aprobate procesele verbale ale reuniunilor anterioare. Și ajungem la primul punct uh, important, punctul numărul patru, starea de fapt privind negocierile interinstituționale în procedura legislativă, în primul rând raportul Diaz de Mera privind vizele când se traversează uh, gram, granițele externe, raportul Antonescu, raportul Guillaume privind standarde și proceduri în statele membre pentru acordarea sau retragerea protecției internaționale. Să începem cu raportorii ca să-și prezinte cum stau negocierile. Domnul Diaz de Mera, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte voi vorbi despre situația modificării regulamentului eh, despre care am vorbit deja și voi începe această prezentare la fel cum uh, voi termina. Suabiter in modu bet, bet fortiter in res, adică forme ușoare, dar conținut puternic. Vreau să spun la început, domnule președinte, că propunerile și atitudinea Consiliului care au fost exprimate prin intermediul președinției față de acest dosar sunt absolut inacceptabile, intolerabile, ilegale, ofensive pentru Parlament, jignitoare pentru Parlament, nu respectă Parlamentul, desconsideră uh, opiniile președințiilor anterioare. Aș dori să le spun tuturor colegilor de la LIBE uh, în ce, care este starea de fapt privind această propunere legislativă după ultimele evenimente mai ales în ceea ce privește noua președinție. De la ultima mea discuție în care v-am mai prezentat uh, asemenea informații privind starea lucrurilor și pașii care trebuie urmați pentru a continua cu mandatul de negociere care mi-a fost uh, încredințat de Comisia Libe, au avut loc mai multe episoade astfel încât dezbaterea privind acest raport care trebuia să aibă loc în decembrie și ianuarie a fost, uh, cum știți, retrasă din ordinea de zi. Credeam că sunt pe punctul, suntem pe punctul de a ajunge la o înțelegere cu uh, Consiliul în ceea ce privește reciprocitatea. Recipro- și folosirea actelor delegate și a actelor de punere în aplicare și că se va vota la Coreper pe 29 decembrie. 19 decembrie, mă scuzați, dar în, în cazul, în, din cauza lipsei unanimității uh, necesare, Consiliul a hotărât să retragă această chestiune de pe ordinea de zi. Ținând cont de această schimbare, am înțeles cu ajutorul colegilor raportori din umbră că trebuie să facem și noi același lucru, ca să ne mai gândim apropo de ce urmează să facem în continuare. Ce s-a întâmplat a fost simplu, dar periculos, pentru că arată care este poziția Consiliului pornind de la documentul discutat în decembrie, în care erau cuprinse acordurile la care ajunsesem privind negocierile pe parcursul diverselor președinții, în ultimul moment anumite țări și-au arătat reticența față de anumite aspecte specifice ale propunerii. Și nu numai față de mecanismul de reciprocitate, ci și față de mecanismul de suspendare care fusese discutat pe larg și fusese aprobat prin consens. Această ultimă chestiune, cum spuneam, era discutată în iunie, fusese discutată în iunie în timpul președinției daneze. Acordul a fost încălcat, iar preedinia irlandeză pe unu februarie a convocat o reuniune a consilierilor JAI în care s-a dezbătut o nouă propunere privind mecanismul de reciprocitate. S-a prezentat un text nou care este radical diferit față de ce se negociase până în acel moment. Și au arătat foarte clar Uh, că nu sunt de acord cu ce făcuse președinția cipriotă. Se, se pune problema reintroducerii automate. Automat e un fel de a spune pentru că automatismul la care se referă noul text are uh, un orizont temporal în faza finală de patru ani și jumătate. Propunerea aceasta a fost respinsă de la început de către Parlament și, după cum știm, a fost respinsă și de Comisie. Ținând cont de această situație, președinția rotativă și a prezentat o opinie singulară, specifică președinției și nu a Consiliului, uh, a încercat să ne forțeze mâna cu un nou acord pe următoarele puncte. În ce privește reciprocitatea, să revenim la textul convenit în decembrie, adică utilizarea mixtă a actelor delegate și a actelor de punere în aplicare, iar în ce privește suspendarea, să retragem orice referire, orice trimitere la procentaje, iar și să existe o perioadă de șase luni uh, privind cererea de retragere a vizei. Președinția consideră că ajungând la un acord privind suspendarea, poate să se bucure de susținerea statelor membre care acum se opun reciprocității. Pentru noi, această nouă declarație de intenție, dacă pot să o numesc așa, este inacceptabilă Activitatea desfășurată de Parlament la acest raport a fost foarte amplă, a fost susținută, constructivă, liniștită, de aceea suntem decepționați de această schimbare de atitudine a Consiliului care nu ne permite să ajungem la niciun fel de acord. Din mai 2011, când s-a înaintat această propunere legislativă, au fost 21 de eh, luni de lucru cu patru, preci, cu patru președinții, polonă, daneză, cipriotă și irlandeză. Am avut foarte multe reuniuni trilaterale, reuniuni tehnice la nivel de asistenți, la nivel de asesori, de consilieri legali, foarte multe, multe reuniuni cu serviciul juridic al Parlamentului și cu secretariatul Comisiei Libe. Și am avut și eu o reuniune cu doamna comisar Malmström la ultima sesiune plenară. Și de asemenea am trimis o scrisoare doamnei Malmström președinției rotative și statelor membre și care era firm, semnată de toți raportorii din umbră. Cele spuse de mine vorbesc de la sine și arată cât de mult ne-am străduit să ajungem la un acord satisfăcător pentru toate părțile. La fel de coerentă și constructivă a fost și atitudinea Comisiei. De multe ori nu am avut propuneri similare, dar fără îndoială Comisia a avut un comportament coerent conse- consecvent. Consecvența este compatibilă, uh, este incompatibilă cu discrepanța, nu? Dar cel puțin știm pe ce picior suntem și noi și ei. Și nu putem spune același lucru despre Consiliu. Poziția Consiliului s-a schimbat, a fost mereu schimbătoare și contradictorie. Ce s-a convenit în iunie nu mai e valabil la preedinia cipriotă i ce s a convenit în preedinia cipriotă nu mai este valabil pentru preedinia irlandeză. cum spuneau ieri unii colegi se presupune că suntem oameni maturi că suntem oameni în toată firea i că legile noastre sunt pentru binele europei dar atitudinea consiliului arată exact invers. nu înelegem că pe de o parte spun că își asumă importanța și necesitatea reciprocității și pe de altă parte înaintează propuneri inacceptabile ca cele pe care le înaintează. Aș dori să vă dau un exemplu, exemplu de contradicție. Iată ce urmează să vă spun. Punctul 3a acceptat de Consiliu, care spune toate statele membre trebuie să reacționeze în comun să aibă un răspuns unitar la situațiile care afectează Uniunea în totalitatea ei și care permite ca cetățenii săi să fie tratați în maniere diferite. 3B reciprocitatea deplină a vizelor este un obiectiv al Uniunii care trebuie urmărit proactiv în relațiile cu țările terțe, contribuind la îmbunătățirea credibilității și la consecvența politicii externe a Uniunii Europene. Excepțional! cum putem să ne asumăm aceste considerente și apoi să înaintăm, permiteți-mi să fiu ironic, un automatism lejer așa, care ajunge la patru ani și jumătate, cum spunea doamna Renate Weber, cam cât durează și mandatul comisiei. Și apoi se spune, actele de punere în, în executare ale, cons ale Consiliului uh, care se referă la funcționarea mecanismului de reciprocitate datorită delicateții politice a suspendării vizelor și implicării orizontale pentru statele membre asociații din spațiul Schengen și Uniunea în totalitatea ei, mai ales pentru relațiile externe. De la începutul acestei negocieri, toți am fost de acord cât de important este conținutul raportului, cât de sensibil este din punct de vedere politic pentru că afectează atât statele membre cât și celelalte instituții și mai ales Parlamentul European. Să nu uite nimeni că suntem colegiuitori și nu vom accepta să fim excluși din sarcina noastră legislativă pe care ne încredințează tratatul de la Lisabona. Propunerea Consiliului exclude Parlamentului ca și când această chestiune nu ar fi de competența noastră. Ținând cont de această situație, ieri după amiază am avut o ultimă reuniune a raportorilor din umbră și un, în unanimitate am hotărât să propunem colegilor din comisie să votăm uh, acest raport în martie. Colaboratorii noștri și serviciile comisiei vor uh, activa ca să redacteze un nou acord consensual uh, care să arate poziția pe care o a exprimat-o Parlamentul de atâtea ori. Ținând în cadrul egalității și cooperării interinstituționale. Așa că, domnule președinte, cum spuneam, voi încheia așa cum am început, ne pare rău că, de fapt, Consiliul are o propunere ilegală nu vreau să spun presupus ilegală, ci spun direct ilegală și jignitoare pentru Parlament. Și să fie foarte clar, noi toți, vom, când vom vota, trebuie să ne reconsiderăm problema, să reconsiderăm problema suspendării. Probabil pentru a o lega de actele delegate. Cam asta este tot. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Diaz de Mere. Un raport foarte important. Avem constrângeri de timp, așa că vă rog, cam asta este starea negocierilor în acest moment. Nu poate să aibă loc o dezbatere, dar am văzut uh, că s-au ridicat niște mâini. Aveți două minute să vă prezentați poziția ca raportor din umbră, vă rog. Hvala predsedujoči za čas. Zahvaliti se želim predvsem Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru răbdarea de care au dat dovadă. Noi am încercat să găsim o soluție în ceea ce privește această ultimă întrebare rămasă deschisă. Ultima încercare a președinției irlandeze de a ajunge la un compromis a eșuat și domnul Diaz de Mera și-a exprimat foarte bine sentimentele. Propunerea este inacceptabilă și uh, nu poate fi acceptată sub această formă. Consiliul a arătat că suntem un partener credibil și uh, însă nu a, se pare că nu au de gând să negocieze în mod serios cu noi. Problema este că avem păreri diferite în ceea ce privește reciprocitatea. Iar la Parlament acest mecanism este privit ca, un, ca o formă de solidaritate între statele membre. Statele membre doresc însă să renunțe la reciprocitatea între statele membre. La Parlamentul European am repetat de mai multe ori faptul că reprezintă o condiție uh, pentru acceptarea acestui lucru. Însă, anumite state membre care duc uh, negocieri interinstituționale pentru propriile interese politice uh, nu trebuie acceptate. Cred că, chiar dacă există experiențe negative, trebuie să uh, rămânem în continuare precauți în dialogul nostru cu Consiliul și cu președinția irlandeză. Toate acestea sunt aspecte foarte sensibile și, de asemenea, nu trebuie să uităm că există și campanii electorale care urmează să se desfășoare, așa se întâmplă și în Germania, și nu trebuie să uh, acceptăm niciun fel de tip de șantaj. Acesta este un subiect foarte sensibil pentru că, până la urmă, este vorba despre oferirea uh, vizelor. La sfârșitul lui martie va avea loc votul și uh, aș vrea să reflectăm în mod serios asupra unui lucru. Dacă statele membre nu respectă acordurile și convențiile, atunci compromisurile la care s-a ajuns nu mai pot fi susținute. Și în această situație va trebui să uh, rediscutăm acest subiect. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Weber, aveți cuvântul. Două minute. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să spun că este o situație foarte rară la acest, în acest Parlament să obținem consensul pe marginea unui subiect. Și trebuie să spun că în ceea ce privește acest raport am ajuns la un consens și acest lucru și datorită muncii foarte bune realizată de raportorul nostru, domnul Diaz de Mera. Iar ieri am fost de acord să urmăm întru totul linia sugerată de el, pentru că, într-adevăr, este inacceptabil să permitem Consiliului să se comporte astfel și să nu reacționăm în mod adecvat. Vă mulțumesc! Mrs. Danoca. Mulțumesc, doamna Danoca. Da, mulțumesc, doream să mulțumesc și eu domnului Diaz de Mera pentru răbdarea sa și să îl sprijin și uh, grupul nostru politic, nici acesta nu a fost mulțumit de compromisuri și de mm, mecanismul uh, la care s-a ajuns. Uh, Însă observăm că acest compromis uh, nu a funcționat. Trebuie să revenim la poziția noastră pe care să o consolidăm. Trebuie să ne gândim la actele delegate. Vom avea votul în martie, iar uh, toți uh, raportorii din umbră care au participat la întâlnirea de ieri susțin întru totul raportul nostru. Mulțumesc, doamna Ernst. Da, Mulțumesc. Ieri, uh, la biroul nostru și asistentul meu a subliniat acest lucru, în uh, discuții, am discutat foarte mult referitor la cum să ne comportăm, care să fie atitudinea noastră. Și vreau să spun un lucru clar, și anume că susținem întru totul raportorul, în sensul celor spuse până acum. Este un scandal foarte mare. Nu am știut dacă ar trebui să râdem sau să plângem când am auzit această propunere din partea Consiliului. Pur și simplu nu poți reacționa în mod normal la așa ceva. S-au propus 5 ani, Parlamentul nu numai că a fost exclus, dar chiar și comisia, uh, implicarea acestea a fost redusă, deci nici uh, comisia nu poate să aibă interes în ceea ce privește o asemenea propunere. Iar reciprocitatea, există anumite situații în care pur și simplu nu se poate continua astfel. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Și de ce să urmărim o idee când ne lovim pur și simplu de un bloc de granit? Acest lucru este valabil pentru toate dosarele Schengen, uh, acordurile Schengen. Peste tot ne lovim de aceleași stânci. Iar Consiliul spune că nu se poate proceda altfel. Noi uh, susținem votul și nu cred că există o altă cale, pentru că au trecut deja un an și jumătate, s-a discutat și este a nu știu câta propunere care a fost înaintată în ceea ce privește reciprocitatea, poate a 15-a, a 20-a propunere. Pur și simplu nu mai putem continua așa. Și acest lucru trebuie luat la cunoștință ca atare. Președintele, mulțumesc, mulțumim tuturor raportorilor din umbră și raportorului care a dat o declarație cât se poate de clară. Cred că este un verdict cât se poate de clar, este verdictul Parlamentului European, care a atins un nivel de consens rar întâlnit aici. Acum trecem la următorul punct. Sper să putem să fim cât se poate de succinți, pentru că încă de la bun început uh, suntem în întârziere. Voi da cuvântul doamnei Antonescu pentru a prezenta stadiul lucrurilor privind uh, uh, raportul său. Doamna Antonescu? doamna Antonescu, îmi cer scuze. Uh, domnule președinte, dar o să încerc să fac o prezentare cât mai succintă. Uh, doresc să uh, încep prin a reaminti colegilor că propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului are ca obiect stabilirea unor standarde comune minime privind drepturile persoanelor, drepturile persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, Uh, în întreaga Uniune, de a fi asistate de un avocat și de a comunica după arestare cu o terță persoană, precum o rudă, un angajator sau o autoritate consulară. Uh, votul uh, orientativ în cadrul comisiei noastre a avut loc în luna iulie a acestui an. Consiliul a ajuns la o abordare generală în iunie 2012, iulie anului trecut în cadrul Parlamentului, îmi cer scuze. Negocierile Consiliului au început în luna septembrie, Uh, sub, uh, sub uh, președinția cipriotă au fost organizate trei dialoguri și o serie de întâlniri cu raportorii din umbră și o serie de întâlniri tehnice. Nu am reușit sub președinția cipriotă să ajungem la un acord. Am reluat negocierile în ianuarie sub președinția irlandeză. Până acum au fost organizate două trialoguri. Cel de-al doilea trialog a avut loc chiar ieri Um, și de asemenea au fost organizate și o serie de întâlniri cu raportorii din umbră și întâlniri tehnice. Doresc să informez colegii că în acest moment toate uh, articolele directivei au fost deschise și se află, uh, se, se află în discuție. Sigur că uh, discuțiile au fost intense. Eu spun că au fost și constructive pentru că au fost făcute progrese importante. Să nu uităm că poziția de la care a plecat Parlamentul a fost mult diferită față de poziția de la care a plecat Consiliul Uh, suntem aproape de a ajunge uh, la un compromis asupra uh, anumitor puncte. În același timp există păreri diferite sau poziții diferite sau diametral sau total diferite în, cu privire la anumite, anumite aspecte. Eu aș vrea să, să mulțumesc raportorilor din umbră pentru că toată lumea este extrem de uh, implicată în munca la, la acest raport uh, și, uh, și stafful. De asemenea, ne ajută foarte mult. Volumul de informații este foarte mare, sensibilitățile sunt mari, importanța raportului de asemenea este, este mare și, sigur, eu zic că am, am reușit să lucrăm foarte bine la nivelul Parlamentului Uh, și uh, sper ca și, uh, și în continuare lucrurile să, să stea așa. Sper să ajungem la, la, la un acord cu Consiliu, dar în acest moment aceasta este situația. Sigur, nu o să intru pentru că ați spus că suntem în, în criză de timp, nu o să intru pe dezbatere punctuală sau pe prezentare punctuală a articolelor din raport, dar stau la dispoziția colegilor pentru orice întrebare sau clarificare. Mulțumesc! Thank Antonescu. Vă mulțumesc, doamna Antonescu. Raportorii din umbră doresc să intervină, să facă vreun comentariu, vreo observație? Nu? Ba da, doamna Latford. Doream să spun că cred că doamna Antonescu face o treabă foarte bună, excelentă, um, lucrează cu toată lumea și am mare încredere în modul în care va uh, coordona negocierile și uh, în care va obține uh, sprijinul secretariatului. Mulțumesc pentru această observație succintă și iată, dau cuvântul acum doamnei Guillaume pentru prezentarea raportului său. Eh, Asupra protecției internaționale. Care va fi foarte succint, domnule președinte? Încercăm să recuperăm un pic din timpul pierdut. Au avut loc șapte triloguri, ultimul în 17 decembrie 2012. cum se obișnuiește, atâta timp cât nu se validează nimic, nu merge mai departe, însă totuși majoritatea dispozițiilor vor fi discutate între colegii uitori și sper că vom ajunge să vom reuși să respectăm pe viitor strategia de echilibru pe care am promovat-o atât în privința calității procedurilor, a respectării dreptului, a eficienței procesului de luare a deciziei. Cu alte cuvinte, este vorba despre o strategie adaptată drept, dreptului persoanelor care au nevoie de protecție internaționale, precum și dreptului statelor membre și care să respecte legislația europeană. totuși aceste există două negocieri destul de complicate, articol 24, victimele torturilor și 25, minorii neînsoțiți. Ceea ce provoacă încă unele dezbateri între noi este tratarea, tratamentul de care trebuie să beneficieze aceste tipuri de persoane. Deci, pe scurt, fără a mai intra în detaliile legislative, întrebarea este dacă aceste grupuri specifice pot beneficia de un tratament pe măsura nevoilor lor. Și trebuie ca Consiliul să răspundă acum acestei întrebări. După ultimul trialog, Parlamentul a prezentat Consiliului o nouă sugestie pentru formularea acestor două articole. Președinția uh, irlandeză, pe care o salut și care a preluat foarte serios acest dosar, lucrează împreună cu delegațiile pentru echilibrarea acestor două articole și sperăm ca propunerile să fie la înălțimea așteptărilor noastre. Sperăm ca aceste texte să promoveze o abordare echitabilă, de calitate și eficientă pentru părțile implicate în această directivă. Ar fi totuși greu să justificăm o abordare care să nu aducă răspunsurile de care au nevoie aceste categorii de persoane vulnerabile. Din momentul în care președinția irlandeză ne va uh, prezenta propunerea sa, sper că vom putea realiza un, uh, o, o reuniune trilaterală, sper că va fi ultima, pentru a încheia negocierile în privința acestui text, un text extrem de complex. Mulțumesc, doamnă Guillaume. Mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să mulțumesc uh, lui Silvi, care a muncit zi și noapte câteva luni pentru a uh, veni cu un rezultat pe marginea acestui dosar foarte complicat. Și iată că vedem luminița de la capătul tunelului și pot să vă asigur că sprijin uh, activitatea dumneavoastră în calitate de raportor, mai ales în ceea ce privește victimele torturii și uh, minorii neînsoțiți. Cu alte cuvinte, articolele 24 și 25. În ceea ce privește aceste două grupuri uh, vulnerabile de persoane, trebuie să ținem cont de faptul că uh, aceste persoane sunt uh, cele mai vulnerabile care uh, există pe teritoriul european în acest moment. Aceste grupuri trebuie protejate, de aceea sprijin toate eforturile pe care le faceți în această privință și încurajez președinția uh, Consiliului de a ne lua în serios pe noi, ca Parlament European, dar și uh, în calitate de comisie. Suntem uniți și trebuie să sprijinim uh, punctul de vedere al raportorului. Iar uh, atunci când vorbim de pachetul integral, aproape că ajungem la o soluție. Aproape am ajuns la un rezultat. Am promis acest lucru cetățenilor europeni încă din 1999. Cred că a sosit momentul să punem punct. Haideți să încheiem cât mai rapid posibil. Mulțumim, mulțumim pentru această observație. Dacă nu mai dorește să intervină niciun raportor din umbră pe marginea acestui punct, am auzit uh, cum stau lucrurile în ceea ce privește cele mai importante dosare și putem trece mai departe la punctul 5, care este dezbaterea uh, privind primul raport privind piața europeană a drogurilor. Vom asculta prezentarea făcută de domnul Wolfgang Goetz. Bun venit! El este directorul Centrului uh, European de Monetizare a Drogurilor și a Dependenței de Droguri. A lucrat împreună cu Europolul și împreună au realizat un studiu cuprinzător privind piața europeană a drogurilor, traficul ilicit dependența și au realizat uh, o serie de recomandări. După această prezentare vom avea timp la dispoziție pentru a adresa întrebări, respectiv pentru a face observații. Vom avea la dispoziție în total cam 45 de minute. Acum dau cuvântul domnului Goetz, iar dacă domnul Oerting, care este director adjunct uh, al Departamentului Infracțiuni Grave și Criminalitatea Organizată din cadrul Europol, dorește să ia cuvântul, Uh, va avea această posibilitate. Domnule Götz, aveți cuvântul. Mulțumesc, este o mare onoare pentru mine pentru să prezint alături de domnul Erting din partea Europol concluziile uh, privind primul raport uh, pe marginea pieței europene a drogurilor. Doamna Malmström, uh, uh domnul Erting cu mine, am uh, prezentat rezultatele acum câteva săptămâni. Noi uh, lucrăm împreună de peste 10 ani și uh, rezultatul au fost mai multe publicații. Acum este pentru prima dată când cele două agenții și-au unit forțele pentru a oferi un studiu strategic al pieței negre în integralitatea sa. Este o colaborare între cele două agenții. Această colaborare asigură faptul că um, răspunsurile europene um, răspund provocărilor care se întâlnesc în prezent în acest sector. În ultimul deceniu, lumea a trecut prin multe schimbări um, globalizare, evoluție tehnologică, iar modul în care lucrează oamenii și socializează s-a transformat foarte mult. Aceste schimbări au avut un impact și asupra pieței uh, drogurilor și asupra pieței negre. Trebuie să ne adaptăm politicile la această nouă realitate. Pe un ton optimist, Combinația între cerere și uh, ofertă a rezultat în declinul uh, problemelor uh, privind heroina și acesta este un rezultat bun pentru că trebuie să ne gândim că, uh, iată, politicile în domeniul drogurilor au un efect, dar stimulenții, precum cocaina sau alte substanțe, uh, și ele joacă în continuare un rol important pe piața uh, drogurilor din Europa. Drogurile au devenit mai fluide, iar uh, consumatorii folosesc multe substanțe, substituind un drog cu altul, în funcție de disponibilitatea acestora, preț și calitatea percepută. Mesajul cu care trebuie să plecăm de aici este că nu putem să ne mai permitem să gândim uh, individual, ci trebuie să avem o abordare mai globală, mai orientată către piață și să definim această perspectivă prin raportul privind piața europeană a drogurilor. Această abordare comună este foarte importantă atunci când uh, ne gândim la aceste aspecte. Uh, politica drogurilor uh, din prezent este foarte importantă. Drogurile legale uh, joacă un rol foarte important în prezent. Ele au uh, luat amploare tot mai mult în ultima vreme și cu o viteză foarte mare. Cele două agenții au colaborat. Uh, în 2012 au ajuns la primele rezultate. Vorbim de uh, cam 230 de substanțe care au fost uh, identificate în Uniunea Europeană din 2005 încoace. Într-o perioadă scurtă de timp, drogurile uh, legale s-au transformat într-un fenomen global. De multe ori uh, conțin cocktailuri chimice elaborate și uh, acestea sunt prezentate printr-o etichetare uh, prietenoasă. Uh, despre multe substanțe sunt cunoscute foarte puține lucruri. Internetul reprezintă un vehicul pentru inovare în acest domeniu și, de asemenea, această piață virtuală. Acest lucru înseamnă că noile tendințe sunt globale și că drogurile se pot răspândi mai rapid decât înainte. În ultimii ani, agenția noastră a identificat multe locuri de muncă pe internet Um, cam 700 în 2012 puncte care uh, vând aceste substanțe cetățenilor din Uniunea Europeană. Și acum aș dori să revin la cannabis. Cannabis este un studiu caz foarte bun uh, care prezintă evoluțiile pe care le-am observat pe piața europeană a drogurilor. A existat o tendință care se va dezvolta și pe viitor tot mai mult. Cannabisul este produs uh, virtual în toate statele membre europene și este cultivat de multe ori intens, folosind abordări uh, tehnologice foarte înaintate. Nu trebuie să uităm că um, cannabisul produs prin aceste metode poate avea un potențial foarte mare și, de asemenea, poate afecta mai mult sănătatea. Cannabisul din Europa uh, depinde de cerere. Estimăm că cam 2500 de tone de cannabis sunt consumate în fiecare an în Uniunea Europeană și Norvegia, ceea ce corespunde unei valori de retail uh, între 70 și 80 de miliarde de euro. Cele mai mari piețe pentru cannabis uh, sunt Italia, Spania și Franța, iar în ceea ce privește uh, iarba de cannabis, uh, Marea Britanie și Germania. Există însă și alți stimulanți, precum amfetaminele și uh, ecstasy. Aceste droguri, uh, după cum am spus și înainte, joacă un rol tot mai important pe uh, piața neagră a drogurilor, uh, consumul fiind tot mai uh, ridicat, la fel și producția. Cocaina uh, rămâne substanța uh, a doua cea mai folosită după cannabis în uh, Europa. Traficul uh, trece prin Africa de vest și aceste rute ne îngrijorează, dar apar și noi rute de traficare a drogurilor. Există tehnici uh, chimice sofisticate de mm, producție și de înglobare a acestor substanțe în produse uh, legale. Cererea de droguri sintetice este mare. În Olanda sunt produse astfel de droguri și uh, de asemenea în mari păr ale, părți ale Belgiei uh, și Lituaniei. Drogurile sintetice uh, sunt produse într-o măsură tot mai mare și uh, de multe ori sursele sunt nereglementate. Permiteți-mi să închei spunând că putem răspunde în mod eficient la aceste evoluții pe care le observăm pe piața drogurilor europene dacă ne bazăm acțiunile pe date uh, importante, pe informații sănătoase și pe analize uh, clare. Acest lucru l-am oferit prin acest raport. Noile tehnici, uh, noile operațiuni și noile abordări trebuie studiate. Vom continua însă să lucrăm îndeaproape împreună cu celelalte organizații din Europa pentru a ne asigura că răspunsurile noastre vor fi adecvate la realitățile existente. În fine, uh, focusul acestui raport este piața drogurilor și modul în care putem face eforturi pentru a uh, acționa pe această piață în mod eficient. Va trebui să abordăm în continuare atât cererea cât și oferta. Abordarea noastră este foarte importantă, trebuie să ne asigurăm că uh, oferim complementaritate între cele două dimensiuni. Doamnelor și domnilor, cred că uh, raportul privind piața europeană a drogurilor reprezintă un exemplu bun referitor la cum o analiză bună poate duce la acțiuni mai eficiente. De aceea sunt încântat că MCDDA a avut posibilitatea să lucreze alături de Europol în cadrul acestui raport, uh, proiect important. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Götz atât pentru prezentarea dumneavoastră, cât și pentru munca pe care ați depus-o în ceea ce privește consumul de droguri și toxicomania la nivel european. Din partea Europol, domnul Herting. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc din suflet că ați invitat Europolul pentru a-și prezenta punctele de vedere. Am fost foarte impresionat de cooperarea pe care am avut-o cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie. Dacă muncim umăr la umăr, putem într-adevăr obține rezultate foarte bune. Uh, Europolul vede mai degrabă părțile întunecate ale acestei probleme, pe când OEDT uh, părțile mai uh, optimiste. Cum spunea și domnul Goetz, s-au identificat șapte, noi substanțe folosite. Tare mi-e teamă că drogurile sunt peste tot nicio țară nicio comunitate niciun oraș sau comunitate rurală nu sunt lipsite de droguri jafurile uh, crimele, uh, infracțiunile cu violență escrocheriile toate acestea sunt legate de consumul de droguri toxicomanii sunt nevoiți să uh, recurgă la infracțiuni pentru a face rost de bani este clar că uh, piața drogurilor este cea mai uh, criminogenă din Uniunea Europeană. Uh, și de cele mai multe ori uh, nu este vorba de, doar despre vânzarea unui drog, ci mai multor droguri sau despre o combinație de infracțiuni. Trebuie să găsim modalități pentru a îi opri. Și asta ca să nu mai vorbim și despre Am să vă invit să veniți la Rotterdam și să vedeți containerele care le vin, să vedeți containerele acestea albastre, verzi sau roșii care sunt controlate. Una din metodele preferate uh, pentru containere este o metodă care implică corupția la nivelul angajaților porturilor și se combină cu o organizare și coordonare foarte bună. Containerele sunt containerele legale sunt înlocuite și după ce au fost pus, sunt puse în locul lor containere în care au fost plasate drogurile care ajung apoi la destinație. Astfel drogurile trec prin mai multe puncte de tranzit și sunt foarte greu de interceptat. Dacă ne gândim la traseul cocainei, este produsă în America de Sud, este rafinată apoi și trimisă în Brazilia, ajunge în Africa de Vest, după care ajunge în Algeria și apoi în alte porturi, în același container. Uh, au apărut diverse incidente și se folosesc de foarte multe ori facilitatori. Practic, orice tip de droguri poate fi vândut pe internet și se, pot face, se poate face acest lucru fără să aibă contacte cu traficanții de droguri. Uh, și îți vin acasă ca și cum ai face o livrare de la Pizza Hut de asemenea, există o piață anonimă uh, online prin așa numitele rețele negre. Se folosesc diverse metode de plată, uh, eu știu cum ar fi PayPal sau alte monede virtuale care sunt greu de urmărit ceea ce uh, este greu și pentru autoritățile de aplicare a legii, pentru că trebuie să țină pasul cu noua criminalitate, infracționalitate pe internet. Dacă încercăm să vedem ce s-a confiscat, cocaina este cel mai frecvent drog în Europa după uh, heroină și după cocaină. Uh, totuși, informațiile ne arată că liberalizarea pieții de cocaină uh, și faptul că uh, importă cocaină în Europa foarte multe grupuri de crimă organizată are un, o mare importanță dacă ne gândim la cartelurile columbiene care au fost eliminate de către poliția columbiană uh, asistată și ajutată de Agenția Antidrog din Statele Unite, lucrurile ar putea să stea mai bine E vorba de uh, afaceri și cu cartelurile mexicane care au, au un rol foarte important între piețele de producție și piețele de destinație și lucrul acesta se vede și în Uniunea Europeană. Cum spunea domnul Götz, trebuie să ne gândim cum atenuăm rolul drogurilor. Nu e vorba numai de poliție, ci de toate părțile implicate, comunitățile, cum ar fi școlile, cei care au un rol, formatorii de opinie, și uh, trebuie să spună că nu e bine să se folosească droguri. Trebuie să ne gândim deci la partea de cerere. Vreau să-i mulțumesc domnului Götz pentru cooperarea foarte bună în acest domeniu și sper că voi fi fost și noi de folos Parlamentului European și vă mulțumim că ne-ați invitat. Mulțumesc domnule Harting. Acum putem și discuta. Doamna Sipel are cuvântul. Mulțumesc. Doresc uh, să adresez o întrebare foarte scurtă. Dacă l-am înțeles corect pe colegul de la Europol, a atras atenția că faptele penale um, în contextul drogurilor, crima organizată în sectorul drogurilor, precum și criminalitatea care se referă la uh, traficul de droguri, o reprezintă fapte penale uh, preponderente în Uniunea Europeană. De aceea, uh, aș vrea să știu că acest lucru înseamnă că la Europol, precum și la autoritățile naționale, combaterea acestor fapte penale care au legătură cu drogurile reprezintă o prioritate și că, în acest sens, uh, se fac eforturi comune pentru a se acționa astfel încât acest flagel să fie combătut. Președintele, mulțumesc, doamna Antonescu. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu uh, domnului uh, uh, invitațiilor noștri pentru, pentru prezentarea făcută. Eu vreau să mă refer la unul dintre aspectele la care s-a referit și domnul Gheonț în prezentare și anume la așa numitele droguri legale, pentru că acesta este un fenomen deosebit de, de periculos și care a căpătat o amploare extraordinară în Uniunea Europeană asupra căruia ă, fenomen ă, a cărui, ă, asupra gravităi eu m am mai referit am mai adus în dezbaterea parlamentului european prin comisia envi faptul că sigur uniunea europeană trebuie să facă mult mai mult în, în privina controlului i interzicerii acestor, acestor aa numite droguri legale. în primul rând ar trebui să vedem de ce le spunem droguri legale le spunem droguri legale pentru că ele nu sunt interzise. De ce nu sunt ele interzise? Pentru că nu sunt cunoscute, pentru că viteza uh, de inovare de pe această piață și uh, uh, globalizarea le face, face acest fenomen foarte greu de, de controlat încă din anul 2010 Comisia uh, a, uh, a promis că uh, va face o evaluare a fenomenului și va propune o modificare a legislației pe care o avem, pe care Uniunea o are în prezent și anume decizia 387 pe 2005 care presupune un sistem destul de greoi și, de, și ca timp și ca procedură pentru introducerea acestor uh, substanțe pe lista substanțelor interzise și o să vă dau, uh, uh, o să vă citesc anumite date tocmai din raportul pe care, ne, pe care îl discutăm astăzi. Deci din, din anul 1997 numai 12 substanțe au fost supuse acestei evaluări de risc și au fost interzise la nivelul Uniunii Europene și cred că uh, toată lumea este de acord că numai printr-o uh, reacție europeană uh, putem combate acest fenomen. Pentru că țările, într-adevăr, au luat măsuri, măsuri la nivel național, dar faptul că aceste droguri sunt vândute pe internet face ca fenomenul să fie imposibil de controlat la nivel de țară deci, uh, întrebarea ar fi uh, în ce stadiu este, dacă uh, domnii ne pot preciza, în ce stadiu este evaluarea legislației, când va veni Comisia cu o propunere, o propunere care într-adevăr să ofere o soluție problemei cu care, ne, cu care Europa se confruntă la acest moment. Mulțumesc. Thank you. Mrs. Head. Doamna Head, și noastră vreți să luați cuvântul. Tack för en eh, intressant presentation. Mulțumesc eh, oaspeților noștri pentru această prezentare foarte interesantă. Sigur că suntem eh, indignați când auzim asemenea lucruri. Știm că consumul de droguri crește în Europa și acesta este, aceasta este o tendință îngrijorătoare în rândul tinerilor, care sunt tot mai mult de părere că este în regulă să iei droguri și că este mai simplu să iei droguri decât uh, să consume alcool. Și, într-adevăr, aceasta este o tendință îngrijorătoare, de aceea mă alătur celor spuse de antevorbitori. Comisia trebuie cât mai rapid să revizuiască directiva actuală. Trebuie să preluăm responsabilitatea pentru aceasta, pentru că foarte multă lume este afectată. Am auzit în prezentarea făcută că în Europa se produc multe droguri sintetice. Cunoaștem acest lucru. V-ați uh, gândit la acest lucru? V-ați gândit cum se poate acționa împotriva acestui fenomen? Pentru că trebuie să reacționăm într-un fel. Deci știți cum ar putea, am putea să oprim, cum am putea să combatem aceste producții de droguri sintetice în Europa? Mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, atunci dăm din nou cuvântul celor doi uh, oaspeți. Vă rog să începeți uh, dumneavoastră, domnule Götz și apoi domnul Erting. Domnul Erting mai întâi, vă rog. First question was directed... Cred că prima întrebare a fost adresată poliției, dacă există unități specializate în statele membre ale, pentru Europol. Ei, problema este că această problemă într-adevăr are o amploare atât de mare încât este nevoie de unități specializate. În eșalonul superior al criminalității organizate am observat o schimbare în fiecare zi uh, existau uh, branșe de spărgători, de uh, jefuitori și așa mai departe. Astăzi, traficanții de droguri, spre exemplu, nu se mai ocupă doar de traficul de droguri, ci de mai multe infracțiuni la oaltă. Iată de ce avem în continuare nevoie și de specialiști în domeniul drogurilor, dar și în specialiști în domenii complementare. Există unități specializate, însă am creat și entități care analizează uh, fluxurile de numerar, profiturile și așa mai departe, precum și uh, Uh, verigile cele mai slabe pentru a putea învinge aceste grupuri de crimă organizată. Sper că v-am răspuns la întrebare și dau acum cuvântul domnului Goetz. Da. Cred că celelalte două întrebări priveau mai ales drogurile legale și ce se poate face în acest domeniu. În ceea ce privește numele de drog legal, îi spun așa zis drog legal. Acest termen a dus la apariția de probleme. De, din momentul în care apare cuvântul legal, dă o uh, idee de uh, drog pozitiv, ori situația este departe de a fi pozitivă. Ce poate face Comisia? Ei, bineînțeles, Comisia ar putea răspunde mai bine decât mine. Știu foarte bine că lucrează din greu la crearea unui nou text pentru uh, transformarea deciziei Consiliului din 2005 într-un nou instrument uh, legislativ la ora actuală, sistemul din 2005 trebuie să spun că lucrează destul de bine, însă are și limitele sale. Iată de ce uh, Consiliul a lansat un, uh, o evaluare de risc pentru 4MA și 4ET. Este vorba despre două uh, în două cazuri de droguri legale. Până acum munca a fost foarte eficientă, însă există și lacune în uh, temeiul juridic. Spre exemplu, uh, criminaliștii și laboratoarele de criminalistică nu au uh, suficiente mijloace. Deci aș fi extrem de încântat să se discute în această comisie mijloacele um, criminaliștilor și să vedem ce se poate face pe viitor. Trebuie să vedem ce putem face pentru a mări eficacitatea în acest domeniu. Nu, put, nu, mai putem să luăm fiecare substanță în parte și să o privim pe fiecare în mod individual. Trebuie să avem o imagine de ansamblu, așa cum spunea și colegul meu. Toate Uh, bunurile în care se angajează uh, crima organizată. Încă o dată, măsurile la nivel național vor fi insuficiente întotdeauna. Chiar dacă sunt extrem de robuste, nu vor, nu vor putea fi eficiente. Trebuie să acționăm la nivel european. Uh, competența pentru, în domeniul drogurilor în baza tratatului este foarte limitată deci trebuie să vedem cum putem mări competența uniunii în acest domeniu pentru că doar la nivel global și european vom putea acționa în mod eficient pentru că nu există frontiere în calea drogurilor. Mulțumesc. Mai există alte întrebări? Nu mai există alte observații sau comentarii? Le mulțumim atunci atât domnului Goetz cât și domnului Erting pentru prezentarea raportului comun asupra pieței europene a drogurilor. Este vorba despre o provocare foarte însemnată la adresa securității și siguranței cetățenilor europeni și ca reprezentani ai cetăenilor europeni trebuie să ne ocupăm mai mult de acest domeniu. Întreaga problematică legată de piețele de droguri și uh, consumul de droguri este foarte importantă. Avem aici raportorul nostru, pe colegul nostru, domnul Head, uh, pe doamna Head, Mulțumim încă o dată oaspeților noștri, reprezentanți ai uh, agențiilor pentru droguri și toxicomanie și ai Europolului și haideți să auzim acum părerea doamnei Head, doamna raportor. Aveți cuvântul. Tack så mycket ordförande. Ja, eh, det är en ganska teknisk fråga eh, det här med... Da, aici este vorba despre un uh, subiect tehnic în ceea ce privește precursorii drogurilor. Acestea sunt substanțe chimice care uh, sunt utilizate în diverse procese industriale, precum în producția de um, materiale plastice, cosmetice, parfumuri, detergenți, uh, dar acești precursori ai drogurilor pot fi abuzați și pot fi folosiți în utilizarea drogurilor. Există un sistem pentru monitorizarea traficului cu acești precursori de droguri care a fost instaurat în Uniunea Europeană, iar competențele uh, sunt clar precizate. În ultimii ani, Uniunea Europeană a fost criticată destul de mult în ceea ce privește abordarea acestor precursori uh, ai drogurilor. A fost vorba mai ales de o substanță care se cheamă anhidridă acetică. Aceasta este utilizată pentru uh, producția de substanțe chimice, de diverse materiale plastice, dar poate fi folosită și la uh, um, producția ilegală de heroină, cocaină și amfetamină. Aici este vorba în special în ceea ce privește heroina, de majoritatea cazurilor uh, de deces în urma consumului de droguri din Uniunea Europeană. În raportul pe care tocmai l-am uh, auzit, s-a pus accentul în mod special asupra acestui punct și anume asupra faptului că clanurile acestea, cartelurile criminale, um, depind și utilizează această anhidridă acetică. Utilizarea aceasta uh, a precursorilor drogurilor uh, în mod ilegal uh, trebuie combătută. Anhidrida acetică reprezintă așadar un factor de îngrijorare. Trebuie introduse uh, reguli mai uh, clare în ceea ce privește înregistrarea și controlul. Armonizarea tuturor acestor reguli în Uniunea Europeană ar trebui să fie susținută, astfel încât să se prevină faptul că criminalii găsesc întotdeauna veriga cea mai slabă pe piața europeană și acolo acționează. De asemenea, este necesară o bază de date a Uniunii Europene. Prin uh, introducerea unei astfel de baze de date se oferă o imagine de ansamblu mai bună asupra distribuției de precursori uh, ai drogurilor în Uniunea Europeană. Susțin linia generală a Comisiei, însă consider că anumite puncte mai trebuie consolidate. Mă refer aici mai ales la chestiuni care vizează protecția datelor modul în care sunt abordate uh, datele personale uh, trebuie clarificat mai clar, iar uh, regulile trebuie stabilite bine. În final, trebuie să spun că um, trebuie să urmărim în continuare evoluția precursorilor drogurilor și Comisia, la trei ani după intrarea în vigoare a regulamentului, ar trebui să prezinte un raport cu o situație actualizată a acestei politici, respectiv a modului în care a funcționat baza de date. Thank you. Now, some comment. Mulțumesc și acum uh, câteva observații, comentarii din partea celorlalți membri. Cine dorește să ia cuvântul? Am ascultat uh, prezentarea proiectului de raport din partea uh, raportoarei, doamna Head. Poate celelalte instituții, poate dorește Comisia să intervină, reprezentantul Comisiei Europene, Europene domnul Klaus Berend. Thank you, Mr. Chairman, um, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamnă Head, pentru raportul dumneavoastră. Un raport pe care l-ați redactat foarte repede, iar Comisia vă împărtășește intenția de a ne asigura că există o protecție a datelor pe măsura nevoilor. De asemenea, țin să vă mulțumesc și pentru sprijinul la adresa uh, propunerii noastre pentru combaterea unor probleme care au apărut în trecut cu anhidrida acetică. În ceea ce privește modificările dumneavoastră, Cred că majoritatea pot uh, apărea absolut acceptabile pentru comisie. Aș vrea totuși să fac două observații. E vorba despre două puncte ceva mai complicate. Pentru noi ar apărea o mică incoerență între limitarea datelor sensibile care se regăsește la amendamentul 6 și uh, cu amendamentul 14 care face referire la articolul 8 alineatul 1 din uh, directivă nouă. Acesta ni se pare opțiunea optimă. Pentru că datele vor fi păstrate doar 2 ani, iar în baza legislaiei actuale, aceste date trebuie păstrate cel puțin pe o perioadă de trei ani. Până acum nu au apărut probleme, însă din câte știm există o legătură între comerțul cu precursori ai drogurilor și nevoia de a păstra datele pe un termen minim de trei ani. Deci noi credem că a păstra acest termen la trei ani ar uh, ar fi în conformitate cu uh, celelalte reglementări care privesc comerțul extern. Apoi, la amendamentul 11, înțelegem faptul că în uh, actele delegate ar trebui să specificăm ce fel de date personale vor fi strânse și prelucrate. Avem o mică greutate cu monitorizarea Uh, acestor acte delegate, pentru că prima uh, um, aceast, aceste date sunt deja colectate și vă pot asigura, doamnă raportor, că deocamdată nu se colectează datele personale. Este vorba despre statistici agregate doar în ceea ce privește transporturile și stocurile. Evident, trebuie să ne asigurăm că aceste amendamente vor fi eficiente. Iată de ce propunem o perioadă de cinci ani și apoi vom monitoriza din nou procesul. De ce am propus noi cinci ani și nu trei ani? Ei bine, pentru că în legislația actuală exista o obligație ca după trei ani să se facă o evaluare și toți cei implicați în procesul legislativ au fost de acord că trei ani sunt insuficienți. E foarte greu să poți face un raport uh, serios după trei ani. Iată de ce am propus noi o perioadă de cinci ani pentru raportare, pentru a vedea cu adevărat care au fost efectele acestor dispoziții. Cam atât aveam de spus. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc comisiei. Poate președinția irlandeză ar dori să ia cuvântul sau dau cuvântul doamnei raportor. Președinția nu are nimic de spus. Avem alți membri. Domnul Piche. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac câteva observații succinte. În primul rând, um, cred că acest raport uh, este echilibrat, nu prezintă complicații, însă am două observații de făcut. În primul rând, aș vrea să mă refer la punctele pe care le-a precizat și Comisia, referitor la care pro raportoarea propune să se scadă de la 3 la 2 ani intervalul de timp și întrebarea mea este de ce și în ce măsură această perioadă de timp este mai practică. Pentru că, până la urmă, putem să acceptăm și perioada de timp de 3 ani. Deci, aici nu observ niciun motiv clar pentru care să operăm această modificare de reducere a intervalului de timp de la 3 la 2 ani, dar poate puteți să ne explicați dumneavoastră prin argumente decizia pe care ați luat-o. De asemenea, vreau să mă raportez la amendamentul 14. Aici este vorba de faptul că dumneavoastră doriți să se precizeze în mod clar aici, încă o dată, că informațiile trebuie utilizate doar în scopul precizat de către regulament, iar o interrelaționare cu alte baze de date este interzisă. Acum, în regulament se definește or, sunt definite clar obiectivele și faptul că aceste date pot fi utilizate doar în scopul uh, precizat de către regulament. Acest lucru este cât se poate de implicit, de aceea consider că acest amendament este pur și simplu redundant, pentru că utilizarea datelor este definită cât se poate de precis. Așadar, nu cred că trebuie să precizăm suplimentar acest lucru, pentru că este un aspect deja clarificat. Acestea ar fi cele două observații pe care, aveam, uh, pe care le aveam de făcut. În rest, susțin acest raport pentru că este uh, construit cât se poate de practic. Mulțumesc, domnul Romero. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să pun o întrebare comisiei apropo de amendamentele pe care le-a prezentat raportoarea privind uh, protecția datelor în Europa. De fapt, nu există o autoritate de supraveghere a protecției datelor în Europa, pentru că acesta se referă numai la instituțiile europene, iar în pachetul de protecție a datelor se exclude tot ceea ce se referă la instituțiile europene. Și aș dori să întreb Comisia ce rol joacă Autoritatea Europeană de Supraveghere de Protecție a Datelor privind această bază de date care se propune aici. Am impresia că nu e vorba numai de instituții europene, nu. Vreau să mi se clarifice acest punct. Și a doua întrebare pentru reprezentantul Europol. Uh, cum este vorba de directorul agenției, e vorba de infracțiunile grave și aș vrea să întreb dacă aceste infracțiuni grave, care n-au nimic de a face cu acest raport, dar care sunt oarecum legate cu conținutul acestor infracțiuni grave. Deci dacă agenția consideră că sunt infracțiuni grave cele de, definite în directiva privind uh, directiva europeană, în directiva europeană privind ordinul de arestare. Mulțumesc, doamna Romera, nu mai dorește altcineva să vorbească. Din păcate, după ce am ascultat pe reprezentanții Agenției Europene pentru Droguri, Uh, pe domnul Götz și după ce l-am ascultat uh, pe reprezentantul Europolului, am trecut la punctul următor care se referă la raportul doamnei Head, iar domnii respectivi au plecat din sală. Europolul și agenția respectivă, lor au plecat din sală, le vom transmite întrebarea prin intermediul comisiei, poate, uh, întrebările dacă vor fi formulate în scris și sau să așteptăm următoarea lor apariție în această comisie. Dar s-a transmis o întrebare directă reprezentantului comisiei, domnului Berend, așa încât poate să răspundă imediat înainte că eu să-i dau cuvântul doamnei raportor. Vă rog, domnule Berend. Yeah, thank you, thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, dacă îmi permiteți, vreau să reacționez uh, la cele spuse de domnul Pirker apropo de amendamentul 14, pentru că am uitat inițial să mă refer la acest lucru. Am înțeles dorința raportoarei de a avea uh, foarte clar limitarea scopului folosirii datelor uh, noi am dorit să fim ceva mai deschiși decât ce se propune acum, pentru că considerăm că ar fi mai util. Datele se referă la persoanele implicate în tranzacții suspecte și ar putea fi utile în ideea de a distruge, de a destructura rețelele de trafic de droguri. Vor fi folosite numai pentru a preveni uh, diseminarea precursorilor, pentru că nu le folosim uh, s-ar putea să pierdem aceste informații utile referitoare la persoanele implicate în rețelele de trafic de droguri. Rolul uh, Autorității Europene de Supraveghere a Protecției Datelor, doamna Romer are dreptate. Majoritatea datelor personale colectate și prelucrate se va face la nivelul statelor membre, care apoi vor notifica anumite lucruri, vor anunța anumite lucruri către baza noastră de date. Uh, am înțeles din raportul raportoarei că există amendamente care clarifică obligațiile și responsabilitățile autorităților naționale de supraveghere a protecției datelor și se cere o cooperare strânsă între aceste autorități și autoritatea europeană, care ar fi foarte utilă în ce privește implicarea directă a autorității europene de supraveghere a producției datelor. Am fost întâi consultați, am emis un aviz foarte detaliat uh, Cred că raportoarea a preluat multe puncte din uh, avizul nostru. Există un amendament care spune că toate actele delegate pe care le vom adopta se referă la tipul de date personale care vor fi stocate în baza de date europeană și pentru care trebuie să obținem uh, un aviz al Autorității Europene de Supraveghere a Protecției Datelor și trebuie să facem acest lucru înainte de adoptarea legislativă. De asemenea, persoanele respective trebuie informate privind drepturile lor și posibilitatea de a rectifica informațiile care sunt stocate. În felul acesta implicăm agenția în toate etapele activității noastre uh, privind datele personale și protecția lor. Mulțumesc foarte mult! Vorbitorul nu are microfon. Doamna Head. Doamna Head, aveți cuvântul. Vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la această discuție. Voi prelua cu o dragă inimă aceste observații am ascultat ceea ce ați avut de spus, putem continua discuția și să ne continuăm activitatea. Mi-a fost adresată însă o întrebare directă cu privire la amendamentul 7. Stocarea pentru 2 sau 3 ani a informațiilor. Aici este vorba despre o chestiune de integritate și, și Convenția ONU prevede că um, documentele pot fi salvate numai pentru o perioadă de 2 ani. De aceea, nu există niciun motiv pentru a extinde acest interval la 3 ani. Acesta este motivul pentru care am făcut această propunere. Nu am însă un calendar. Poate președintele poate să ne precizeze care este calendarul, cum se prezintă acesta în ceea ce privește dosarul nostru. Eu nu mai am altceva de adăugat în rest. Mulțumesc! me clear out that the deadline for tabling amendments has been proposed Amendamentele până pe 28 februarie, anul acesta firește, 28 februarie, la ora 12. Deci până atunci pot fi înaintate amendamentele. Iar apoi vom trece la următoarele etape ale pro- procedurii. Și mai există un comentariu referitor la Europol următoarea audiere, următoarea audiere a Europolului, a directorilor executivi, directorului eh, domnul Rob Winwright, a fost programată pentru martie 21. Pe, și pe 21 martie vom avea posibilitatea să-i adresăm direct întrebări directorului Europolului privind infracțiunile grave și operațiunile uh, Europolului. Dacă este suficient, vă propun, ținând cont de faptul că tocmai am fost de acord la începutul reuniunii, să modificăm uh, ordinea de zi și să discutăm uh, raportul doamnei Macovei privind sechestrul asigurător și confiscarea veniturilor necuvenite la ora 11. Doamna Macovei nu a sosit încă în încăpere vine la ora 11. Haideți să facem o pauză de o jumătate de oră și reluăm peste o jumătate de oră. Mulțumesc!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 Stimați colegi. Da, stimați colegi, vă rog foarte mult să luați loc. Those members which are holding a... Îi rog pe parlamentarii care au uh, întâlniri uh, aparte la capătul holului și la capătul intervalului dintre scaune sunt invitați să ia loc ca să putem începe doamnă Macovei, vă rugăm frumos să putem începe. Este punctul dumneavoastră din ordinea de zi. Thank you. We are about to resume our work. Vom relua activitatea, am făcut o pauză de câteva minute la punctul numărul 9, care a fost replanificat, sequestru asigurător și confiscarea foloselor necuvenite, cu raportul colegei noastre, doamna Monica Macovei, vom avea un schimb de vederi? Nu, de fapt, nu se discută cu domnul Eugene Corcoran, ci se discută amendamentele de compromis. The change of the agenda. Now we are discussing Okay. Let's discuss the... Deci discutăm amendamentele de compromis și îi dăm cuvântul doamnei Macovei și apoi o să dăm cuvântul la discuții. Doamna Macovei, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum vă amintiți, am discutat amendamentele Și apoi vreau să informez Comisia că am avut uh, reuniuni cu raportorii din umbră și am, fost, uh, am căzut de acord asupra amendamentelor de compromis. A fost, au fost reuniuni uh, fructuoase și pașnice, a durat trei ore și am trecut în revistă toate amendamentele de compromis. Înțeleg că este o chestiune complicată pentru că este reglementată diferit sau foarte diferit în anumite state membre și există poziții diferite, dar încă o dată printre raportorii din umbră, 90% dintre ei uh, au ajuns la un acord pentru că au fost amendamente diferite care uh, au fost înaintate pe baza legislației naționale, care, încă o dată spun, este foarte diferită, am încercat uh, cu de bună credință ca aceste amendamente de compromis să cuprindă cumva că, și să facă față cât mai multor interese cu putință, să le satisfacă pe cât mai multe. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru susținerea pentru amendamentele de compromis. Dacă acum trebuie să rediscutăm amendamentele de compromis, sunt gata să particip la această discuție. Înțeleg că sunt colegi care doresc să discute amendamentele de compromis după ce le-am discutat uh, cu raportorii din umbră și am ajuns la un acord. Dar încă o dată sunt bucuroasă sau ce au de spus colegii mei privind amendamentele de compromis. Bun. Am auzit-o pe raportoare privind amendamentele de compromis. Parlamentarii care doresc să spună ceva. Doamna Weber are cuvântul. Aveți cuvântul, doamna Weber. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte, Cred că sunt uh, printre cei care au solicitat astăzi discutarea amendamentelor de compromis, pentru că analizând amendamentele de compromis mi-am dat seama că unele dintre chestiunile de acolo nu erau deloc aliniate cu ceea ce credeam eu că vor fi. Și am primit evaluarea juridică a serviciului juridic al Parlamentului, care uh, aduce în discuție câteva chestiuni care țin de filozofia, de concepția sechestrului asigurător și a confiscării, dar și ținând de temeiul juridic al acestui uh, act legislativ și apropo de ce se poate introduce sau nu în acest act legislativ. Îmi pare rău, știu că raportoarea a uh, cooperat foarte bine cu raportorii din umbră, inclusiv raportorii din umbră de la ALDE, uh, dar adevărul este că părerea raportorului nostru din umbră este cam izolată în grupul nostru politic. Ieri am avut propria noastră reuniune și discuție privind această temă și a fost foarte clar că este o opinie izolată, că este un punct izolat acela pe care îl are raportarea noastră din umbră. Nu vrem să ucidem acest raport, nu este intenția noastră, ci dorim să avem un raport bun. De aceea cred că este important să discutăm amendamentele de compromis și să încercăm să modificăm acele aspecte pe care noi le considerăm inacceptabile sau care sunt inacceptabile din punct de vedere juridic. Altfel, la votul final, dacă votăm mâine, s-ar putea să ne trezim doar cu câteva voturi pentru și restul împotrivă. Am văzut că sunt poziții similare exprimate de Verzi, dar și de anumiți parlamentari de la PPE. Sunt absolut convins că, că mulți colegi de la socialdemocrați sunt de acord cu cele spuse de mine, de aceea doresc să continuăm această dezbatere. Și acum, aspectele concrete. Consider că, din punct de vedere juridic, este important să analizăm uh, ce analiză a făcut serviciul juridic al Parlamentului și să înțelegem de ce această directivă se bazează pe un temei juridic care se referă la cooperarea în materie penală. Nu credem că acesta este locul în care putem să reglementăm aspecte care țin de cazurile civile, de procedura civilă și, de exemplu, să punem în aplicare standardele cele mai scăzute din uh, dosarele civile fără a afecta drepturile fundamentale. Nu așa trebuie abordată chestiunea sechestrului asigurător și a confiscării anumitor active. Deci, din acest punct de vedere, vreau să înțeleg care este poziția raportoarei dacă raportoare dorește neapărat să se grăbește să se voteze mâine. Dacă da, de ce? Pentru că eu personal nu înțeleg de ce trebuie să votăm mâine. Cred că este un dosar uh, pe care nu mai putem amâna. Mi se pare mai relaxat și ar trebui să ajungem la un acord uh, la nivelul grupurilor politice. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, doamna Weber. Domnul De Jong are acum cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și mulțumim doamnei Monica Macovei pentru activitatea desfășurată. În principiu, eram în favoarea majorității amendamentelor de compromis, cu excepția a două dintre ele menționate mai spre sfârșit, dar cred că problema principală pe care trebuie să o abordăm aici este avizul uh, avizul informal al serviciului juridic pe care l-am primit. Cred că, în esență, avizul acesta spune că în dreptul penal cerințele pentru probatoriu sunt mai mari decât în dreptul civil. Și acesta este un punct de vedere, un punct de plecare justificat, dar în avizul serviciului juridic nu găsesc diferența dintre probatoriu necesar pentru a ă, condamna pe cineva pentru o infracțiune, adică principiile care se aplică, care sunt, deschis, ă, sunt diferite de cele din amendamentele de compromis. Aici nu vorbim despre condamnarea pentru o infracțiune, ci vorbim de confiscare și de probatoriu necesar pentru a arăta că proprietatea care urmează să fie confiscată este cumva legată de o infracțiune direct sau indirect. Deci, în acest sens, eu personal cred că amendamentele de compromis uh, propuse de doamna Monica Macovei împreună cu raportorii din umbră pot să fie acceptate ca atare. Totuși, cred și aici sunt de acord cu doamna Weber că trebuie să le citim cu multă atenție. Și cam asta, de fapt, am vrut eu uh, să spun în numele uh, grupului meu, mai ales că e vorba de drept penal, trebuie să ne acordăm timpul necesar să le analizăm. Și mă îndoiesc că discuția din această dimineață ne va da uh, timp să analizăm argumentele serviciului juridic în profunzime, deci susțin ideea doamnei Weber de a amâna această discuție, de a ne lăsa timp la dispoziție. Vreau să spun clar că în momentul acesta nu sunt încă convins că avizul serviciului juridic trebuie să afecteze în vreun sens compromisurile, dar vreau să am timpul necesar să discut mai în profunzime acest aviz. Mai am încă două chestiuni legate de amendamentele de compromis. Compromisul trei privind ce se poate confisca. Am pregătit un text care, după părerea mea, era foarte echilibrat și care exclude de la confiscare bunurile care sunt esențiale pentru viața persoanei și dă statului membru posibilitatea să facă o listă exhaustivă de asemenea bunuri am uh, și o formulare alternativă pentru acest amendament de compromis și țin la textul meu, deci nu pot să susțin compromisul trei, nu pot să susțin nici compromisul zece, pentru că prescrie mai mult sau mai puțin tuturor statelor membre că dacă nu există altă destinație care să fie imediat uh, disponibilă, atunci trebuie folosite uh, Uh, aceste venituri provenite din bunurile confiscate pentru anumite scopuri sociale sau pentru prevenirea infracțiunilor. Eu cred că este în afara a ceea ce discutăm noi aici. Noi vrem să facilităm confiscarea în Europa ce fac uh, uh, statele membre cu veniturile provenite din confiscări e treaba lor personală, deci noi nu trebuie să abordăm această chestiune în acest context și înțeleg că și chestiunea aceasta vine din exemplul italian sunt de acord cu doamna Renate Weber din acest punct de vedere. Vreau să arăt, uh, nu, grupului ALDE că în timpul primei discuții aici, la nivelul comisiei, am remarcat deja că reprezentanții sau vorbitorii în numele ALDE au menționat anumite chestiuni care, după părerea mea, nu le-am recunoscut ca fiind punctul de vedere general al ALDE. Pentru raportoare și pentru raportorii din umbră ar fi fost mai bine dacă ALDE uh, și-ar fi coordonat acțiunea de la început și nu la sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Sipel. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot să vorbesc în numele grupului meu politic în această dimineață, însă vreau să subliniez că mi s-ar părea dificil să votăm astăzi sau mâine pe marginea acestui raport. În ceea ce privește amendamentele de compromis, există câteva aspecte care mi se par problematice. Cred că ne confruntăm întotdeauna cu o problemă atunci când vorbim despre amestecul între dreptul penal și civil, însă cred că ar trebui să mai analizăm acest uh, domeniu cât se poate de atent. Și uh, chestiunea autorităților competente trebuie analizată mai în profunzime și, de asemenea, întrebarea cât de intens trebuie să fie și cât de mult uh, material de probă trebuie să avem înainte să uh, confiscăm uh, bunurile. Acest lucru uh, se referă și la compromisul 10 în ceea ce privește utilizarea. Aici mi se pare problematic faptul că acele autorități care confiscă banii profită de acești bani ulterior mai ales dacă nu există o urmărire penală prealabilă. De aceea, cred că există o serie de întrebări care au rămas deschise. Așadar, dacă ar trebui să decidem cum stau lucrurile în această săptămână, eu nu aș putea să susțin aceste compromisuri. Thank you. Mulțumesc, domnul Foss. Vielen Dank. Ich Mulțumesc precizasem uh, mai devreme că, în ceea ce privește anumite detalii referitoare la acest raport, uh, am oarește probleme, probleme mari. Și mm, nu doar uh, probleme cu caracter politic, ci există probleme de natură juridică, probleme importante, de aceea trebuie să insist asupra acestui lucru. Pentru mine, așa cum reglementăm lucrurile în acest moment, cu confiscarea bunurilor, observ o oarecare amenințare, respectiv o amenințare serioasă referitoare la sistemul nostru de stat de drept și mai ales în ceea ce privește uh, prezumția de nevinovăție, dreptul la proprietate și uh, sarcina poverii, respectiv uh, răsturnarea acesteia în dreptul penal. Dacă procedăm astfel, ajungem într-o situație de drept uh, arbitrară, în care putem să spunem, da, asta nu îmi place, așa că haideți să acționăm mai puternic. Acest lucru nu poate să fie în intenția noastră. De aceea, um, cred că mm, rezervele mele sunt confirmate, chiar dacă neoficial, Uh, de îngrijorările exprimate și de ceilalți. Aceste îngrijorări trebuie exprimate de toată lumea. Sigur, se poate spune că ceea ce spune domnul Fos nu trebuie luat în considerare, dar dacă și serviciul juridic exprimă astfel de rezerve serioase, atunci cred că ar trebui să mai analizăm lucrurile și nu să le uh, măturăm oarecum sub preș. Dacă este să ne uităm la amendamentul de compromis 9 unable to justify the legitimate origin. Incapabil de a um, identifica originea legitimă. Acest lucru nu duce la rezultatele cu care suntem obișnuiți în statul de drept. Așadar, după părerea mea, ar trebui să ne mai gândim în mod serios, cu toată bunăvoința pe care o avem, confiscarea averii obținută pe mijloace necuvenite este corectă, însă nu putem să um, ne dărâmăm structurile juridice pentru că pornim de la o bază juridică care nu este suficient de rezonabilă. De aceea vă rog ca în ceea ce privește aceste limite care există din perspectiva principiilor de drept penal, să mai analizăm lucrurile și să adaptăm amendamentele de compromis în mod corespunzător. Cred că ar trebui să facem acest lucru pentru ca noi, în calitate de Parlament European, să nu cădem în ridicol și să decidem ceva ce, din punct de vedere juridic, nu poate să fie respectat. Mulțumesc, doamna Ladford. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cei care se consideră că nu e posibil să votăm mâine, ținând cont de faptul că par să mai există atâta probleme uh, substanțiale legate de acest text. Evident, eu nu sunt raportor din umbră, dar mă preocupă o chestiune anume și a, problema care a fost deja menționată de serviciul juridic și de consilierul nostru juridic, domnul Caiola, De aceea am înaintat și eu anumite amendamente, amendamentul 94, de exemplu. Iar uh, pe mine mă preocupă legat de amendamentele doamnei Macovei este că nu regăsesc deloc amendamentul propus de mine în acesta. Cum spuneam, directiva aceasta se bazează pe are un temei juridic uh, legat uh, de dreptul penal și din câte înțeleg eu, nu se pot introduce aici măsuri care țin de procedurile civile prin intermediul acestei directive. Totuși, anumite state membre, inclusiv Marea Britanie, au deja măsuri în dreptul civil care permit uh, sechestrul asigurător și apoi uh, confiscarea în lipsa unei condamnări. Iar uh, e, uh, Curtea de la Strasbourg a considerat că aceste prevederi sunt în concordență cu drepturile fundamentale. Acum câteva zile am trimis un e-mail ca uh, să permită statelor membre care au sisteme în dreptul civil privind confiscarea să le păstreze, dar ar fi în afara domeniului de aplicare al acestei directive. Uh, din câte înțeleg eu, uh, ar fi în afara acestei directive. Formularea doamnei Macovei spune că această directivă nu aduce atingere procedurilor existente în statele membre Uh, mie mi se pare că e cam o zonă cam gri din punct de vedere juridic și nu este foarte clar ce anume se urmărește. Cred că ar trebui uh, clarificat ce anume pot și ce nu pot să facă statele membre, mai ales dacă există um, uh, o jurisdicție civilă pentru acest lucru și atribute civile care ele trebuie să poată să continue să existe. Și nu e nevoie de prevederi criminale, prevederi uh, uh, penale, mă scuzați, uh, suplimentare trebuie să poată să continue sistemele preexistente în ce privește sechestrul asigurător și confiscarea conform legislației civile și să nu le introducem în această directivă. Din câte am înțeles eu, aceasta este un aspect crucial, o distinție crucială făcută. Nu sunt sigură dacă Uh, trebuie să intru în prea multe detalii, nu sunt uh, sigură dacă am înțeles sau dacă sunt de acord cu o altă propoziție pe care a scris-o domnul Caiola în uh, e mailul său, acolo unde există confiscare conform dreptului civil, regulile care există nu trebuie să fie mai puțin stricte decât regulile introduse de directivă. Mi se pare că intră în contradicție uh, cu ceea ce credeam eu că am înțeles din cele spuse de consilierul juridic. Directiva aceasta nu poate să introducă, după părerea mea, puteri de sechestru asigurător în dreptul civil. Însă ele trebuie să fie lăsate să continue să existe acolo unde există. Deci nu știu știu cum ar putea, după, de fapt, nu știu cum ar putea directiva aceasta să afecteze uh, uh atribuțiile conform dreptului civil privind sechestrul asigurător și confiscarea. Eu aș vrea uh, să fiu asigurată că așa este. Doamna Macovei, din câte am înțeles eu, spunea că se introduce aici, de fapt, o anume lipsă de claritate uh, Uh, juridică și înțeleg eu că domeniul de aplicare al acestei directive ar fi numai dreptul penal. Mulțumesc, doamna Latford. Domnul Kikope. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că sunt de acord cu ultimele observații, pentru că s-a făcut aici trimitere la sistemele juridice din statele membre. Sistemele juridice, sisteme juridice refere, se referă la o situație pluralistă. Diferitele sisteme au diferite opinii despre confiscarea bunurilor care provin din comiterea unor infracțiuni oriunde s-ar afla ele. Uh, deci, amânând obținerea unui consens nu va rezolva problema, pentru că nu poate să existe consens atâta vreme cât există o diferență de opinie între statele membre prin sistemele lor juridice. Păi, sunt de acord aici cu încercarea doamnei Macovei de a ne ajuta să facem niște pas înainte, dar există o serie de țări europene care uh, au abordat problema confiscării bunurilor prin intermediul legislației civile. Și nimeni nu ar dori să vadă că aceste foloase necuvenite, aceste câștiguri ilicite provenite din uh, comiterea unor infracțiuni să rămână în mâinile infractorilor. Din punct de vedere britanic, avem un sistem care a fost deja verificat din punct de vedere al încălcării drepturilor omului și s-a constatat că nu Uh, ceea ce pare a, fi, a nu fi un argument persuasiv. Însă este foarte clar că anumite state membre, domnule președinte, au spus că nu se pot confisca aceste bunuri decât dacă există o hotărâre penală, uh, o condamnare clară a unei persoane. Înțeleg lucrul acesta că cei care vorbesc din această perspectivă vor susține din propria lor experiență această idee și uh, au și o justificare, dar punctul cheie, domnule președinte, este să ne permitem acest spațiu de manevră, să ne asigurăm că țările în care funcționează uh, confiscarea cu garanții în baza unui sistem civil să poată să facă acest lucru ca și până acum Evident, combinația de a putea face acest lucru în diferite țări folosind și sistemul penal în țările în care nu există un sistem civil ca la noi, înseamnă că noi la rândul nostru, între noi, putem să confiscăm majoritatea bunurilor care provin din infracțiuni și asta de fapt este elementul esențial. Susțin acest lucru, susțin ce a spus doamna Latford, nu putem să închidem ușa în fața acestei uh, opțiuni Uh, directiva aceasta nu poate să meargă înainte cu un proces care ne poate uh, împiedica să ne exercităm puterile asupra foloaselor necuvenite provenite din infracțiuni. Doamna Mathieu, doamna Mathieu, aveți cuvântul. Doamna Mathieu! Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Auzind opiniile colegilor, îmi spun că poate textul încă n-a fost suficient discutat între noi. Ori textul pe care îl avem astăzi în fața ochilor clar nu a fost suficient discutat și rămân o serie de probleme. dacă există probleme legate cu, de Carta Drepturilor Fundamentale, la Constituțiile unor state membre, probleme juridice și așa mai departe. Nu știu exact care este situația, în mod logic ar trebui să votăm mâine. Eu aș vrea să știu dacă cu textul în starea sa actuală tre mai trecem la votul de mâine sau nu. În ceea ce privește avizul juridic pentru amendamentele de compromis, acesta pare a nu fi satisfăcător trebuie să luăm această hotărâre între noi, însă, sincer, nu știu dacă n-ar trebui mai degrabă să amânăm votarea. Sincer, Monica, nu ar trebui oare să amânăm votarea, să mai discutăm, să mai facem câteva întâlniri, să discutăm, pentru că eu una nu sunt mulțumită de discuțiile de astăzi. Mulțumesc. Doamnă Macovei. Iată, deci am auzit membrii care au comentat. Scuze, Borsellino. Chiesto già di, di parlare, non volevo interrompere. Mă scuzați, am cerut cuvântul, nu voiam să vă întrerup, dar vreau să arăt că vorbim despre o chestiune care este extrem de importantă extrem de delicată. Vorbim despre sechestrul asigurător și confiscarea bunurilor care sunt rezultatul unei, acții, unei activități infracționale. Uh, suntem conștienți de cifrele care sunt uh, implicate aici. Vorbim de milioane de euro care sunt rezultatul unor fracțiuni grave, infracțiuni care cred că ar trebui să ne preocupe cu, pe toți, pe toți cetățenii europeni. Vorbim de pornografie infantilă, de trafic de droguri. Acestea sunt chestiuni care, după cum spuneam, sunt foarte delicate. Uh, sunt chestiuni importante, deci merită uh, să fie discutate așa cum trebuie. Am uh, colaborat cu doamna Macovei uh, și cred că am făcut foarte multe eforturi să găsim o soluție care să țină cont de preocupările tuturor și cred că lucrul acesta se reflectă în amendamente. Mi se pare că amendamentele de compromis care sunt acum în dezbatere sunt cele care se referă la confiscarea fără o sentință de condamnare, ce se întâmplă cu bunurile confiscate, firește, asta este o chestiune judiciară, nu putem fi cu toții de acord apropo de modul în care se va proceda cu ele după aceea, vorbim de protejarea drepturilor omului, deci uh, Curtea de la Strasbourg a fost în favoarea prevederilor care prevăd posibilitatea confiscării chiar fără o condamnare penală. Dacă există pericolul implicat față de cetățenii europeni și nu mi se pare că s-ar uh, încălca, de fapt, cu gravitate drepturile fundamentale ale omului. Este o chestiune care mă e perplexă pentru mine, mă lasă perplexă. E o chestiune de opinie personală, dacă vreți. Dar nu vorbesc acum în numele grupului meu, pentru că mă voi întâlni cu grupul meu după amiază. Este părerea mea personală. Uh, Domnul de Jong vorbea despre dificultățile și chestiunea aceasta referitoare la bunurile esențiale care nu trebuie să poată fi confiscate. Să ne gândim că aceste bunuri poate că au fost uh, luate de la alte persoane prin intermediul unor uh, acțiuni criminale, prin unor acțiuni infracționale. Trebuie să ținem cont de acest lucru, chiar dacă e vorba de bunuri esențiale. În primul și în primul rând trebuie să păstrăm, să protejăm drepturile celor care au fost afectați grav de activitatea infracțională. Nu vorbim de persoane fizice în sensul individual, ci vorbim de comunitatea care a suferit ca, de societatea care a suferit ca urmare a acestor activități infracționale. Acesta este punctul de vedere pe care trebuie să-l adoptăm. Trebuie să ne asigurăm că există protecția corectă și măsurile reparatorii corecte pentru victime mai ales dacă ne punem problema confiscării bunurilor unei persoane care a fost implicată în activități infracționale. Cred că este important să ne gândim ce anume stabilim și ce anume discutăm aici. Trebuie să ne gândim și la mesajul pe care îl transmitem opiniei publice. Cred că dacă arătăm opinii divergente pe o chestiune atât de simplă, uh, repercursiunile vor fi negative. Cred că ar trebui să vedem, să, să votăm aceste prevederi și să încercăm să găsim o soluție bazată pe un, o susținere cât mai largă cu putință. Dar cred că ar trebui, ar fi bine să votăm nu un vot final, e firește nu un vot final, ci un pas către votul final. Și cred că în felul acesta am contribuit. Nu cred că e o idee bună să amânăm. Nu e bine să arătăm că suntem divizați pe o chestiune atât de importantă și atât de delicată ceea ce ar fi tot, total nefericit. Și n-am să intru în detaliile raportului, pentru că vreau să vorbesc cu membrii propriului meu grup înainte de vot dar vreau să comentez modul, să comentez modul în care abordăm această problemă. Este important să transmitem un mesaj unit al Parlamentului apropo de esența acestei chestiuni și anume protejarea societății, protejarea drepturilor persoanelor fizice și abordarea criminalilor. Mulțumesc foarte mult, doamna Weber dorește să comenteze, dar vă rog scurt, scurt. Apoi o să dăm cuvântul doamnei Macov. Îl înțeleg pe domnul Borsellino atunci când vorbește despre lupta împotriva infractorilor și despre mai multe categorii de infractori, dar vă rog, uitați-vă la amendamentul de compromis numărul 9. Nu este menționat nimic despre um, fapta criminală acolo. Dacă o persoană nu este capabilă să justifice averea pe care a acumulat-o, fără niciun fel de legătură cu activitatea infracțională. Până la urmă, aceasta este legislația pe care am văzut-o uh, aplicată în țara mea și vă pot spune că nivelul arbitrariului este foarte mare. Chiar avem nevoie de așa ceva și la nivel european? Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Legal basic. În baza temeiului juridic, privind temeiul juridic, îmi cer scuze, aș dori să fac o observație în calitate de avocat. Sunt un avocat care susține cazuri și la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și um, am câștigat acolo mai multe cazuri cunosc jurisprudența aceasta și v-am trimis sentințele Curții Europene. Așadar, acest lucru are legătură cu temeiul juridic în aceeași măsură. Confiscarea cade sub incidența articolului 83, indiferent dacă este definit ca uh, măsură sau penalizare în legislația națională, atâta timp cât îndeplinește criteriile generale în ceea ce privește sancțiunile infracționale în ceea ce privește procedurile infracționale, activitățile infracționale sau orice alt tip de activitate care are ca urmare confiscarea și sechestrul asigurator în uh, chestiuni care vizează crima organizată și terorismul. Așadar, toate amendamentele se încadrează în acest context. Nu vorbim de alt context în afara crimei organizate sau a terorismului. Deci, da, este văzută ca o măsură infracțională și da, este permis pentru că este în concordanță cu uh, Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Așadar, odată în plus, vă rog, verificați-vă e mail pentru că v-am trimis sentințele Curții Europene pentru Drepturile Omului. Și încă o dată, pentru a fi cât se poate declar, ne referim aici la confiscarea uh, fără uh, sentință de condamnare. Uh, și, repet, aceasta, dacă este utilizată în instanțele de drept civil, nu este considerată și văzută ca o măsură de drept civil, pentru că are legătură întotdeauna cu activități infracționale, de natură infracțională, de natură penală. Nu vreau să fac comentarii referitoare la afirmații precum de ce ne grăbim pentru vot. Este un vot uh, asupra căruia s-a căzut de acord împreună. Data este mâine. Și pot să spun că sunt surprinsă că ieri au început să vină mail-uri pentru a avea o discuție referitoare la amendamentele de compromis. În fine, o purtăm dar aș dori să beneficiem de o coordonare mai bună, mai ales la ALDE. Dacă eu uh, discut cu toți raportorii din umbră, cu bunăvoință și ajung la un acord privind amendamentele de compromis, atunci mă aștept ca cel puțin o majoritate, poate nu întregul grup politic, dar o majoritate să fie reprezentată în ceea ce privește PP-ul, pentru că mâine are loc votul, noi vom discuta aceste lucruri de după amiaza, pentru că și la noi există niște dezacorduri, însă fiecare dintre noi trebuie să se asigure că uh, îndeplinește, întrunește o majoritate. Putem să uh, votăm și pe articole, dacă doriți, și aceasta ar putea să fie o soluție. Într-adevăr, nu este nicio grabă și a fost decisă o anumită zi de comun acord pentru desfășurarea votului. Însă, sunt de acord ca, pentru a putea avea discuții în continuare și pentru mai multă clarificare, pentru cei care au nevoie de clarificare, eu nu am, sunt de acord să amânăm votul pentru martie. Dacă este nevoie de mai mult timp pentru a citi, dar vă rog, citiți și sentințele Curții Europene referitoare la confiscare. Confiscare care este considerată a nu fi faptă penală și vin în concordanță cu Convenția privind drepturile omului și jurisprudența din domeniu. Da, într-adevăr, ne-ați trimit un mesaj, am înțeles și sugerați o amânare cu care să fie de acord Comisia Libe. Altfel, votul este programat pentru mâine. Dacă este să fim de acord cu amânare, trebuie să facem acest lucru acum. Sunteți de acord așadar cu amânarea propusă? Vreo obiecție? Intervenție fără microfon. Da, Înțeleg că PP-ul a ajuns la un consens și liberalii sunt de acord. Nu există obiecții din partea SND. Care este părerea verzilor? Noi suntem de acord cu această amânare și aș dori să fac o sugestie suplimentară. În primul rând, aș dori să rog raportorul, dacă este de acord cu acest lucru, noi uh, am dori o uh, părere uh, oficială, formală a serviciilor juridice. cu acordul raportoarei, dacă se poate, am dorit să facem o astfel de solicitare. Noi uh, nu suntem de acord cu amânarea votului. suntem de acord, dar această amânare nu ar trebui să meargă la infinit. Nu trebuie să fie o amânare sine die. Ar trebui să amânăm până la votul din martie. Da? Deci va fi în martie votul. Este o amânare de maxim o lună. Doamna Macovei, doriți să interveniți? Uh, mai întâi domnul Kirkhope da, domnule președinte, sunt uh, dispus să ținem cont de acest lucru dacă obiectivul principal este de a uh, beneficia de orientare suplimentare, de exemplu, din partea serviciilor juridice, pe marginea punctelor care au fost menționate. Dar dacă este vorba de o amânare doar pentru a se atinge consens, după cum am spus și în uh, observațiile mele anterioare, atunci uh, cred că există mm, zone uh, juridice care nu pot fi abordate altfel și soluționate. Deci, doar dacă primim uh, orientare suplimentare de la serviciile juridice, aș fi de acord cu această amânare. Am primit deja această sugestie ca aspectele juridice să fie clarificate de către serviciul juridic, dar există consens preliminar în ceea ce privește amânarea cu o lună. Așadar, votul ar trebui să aibă loc în martie. Dar Depinde de dumneavoastră să stabiliți, să spuneți un ultimul cuvânt în calitate de raportoare, doamna Macovei. Sau yes, in ma- Da, în martie și în ceea ce privește temeiul juridic, după cum uh, am spus și cred că repet pentru a treia oară la Libe astăzi, eu uh, observ temeiul juridic, sunt uh, avocat, v-am trimis sentințele Curții Europene, cu toții cunoaștem tratatul. Din punctul meu de vedere, nu este nevoie de niciun fel de clarificare suplimentară din partea serviciilor juridice. Pentru mine, ca raportoare, lucrurile sunt clare. Un e-mail uh, informal pentru a solicita formal uh, a fost transmis de secretariat și acesta este un alt mod de a lucra, în regulă. Însă pentru mine lucrurile sunt clare și sunt bucuroasă uh, și dispusă să explic încă o dată cum stau lucrurile raportorilor uh, din umbră în ceea ce privește temeiul juridic. Serviciul juridic a participat în, la toate ședințele noastre. Trebuie menționat și acest lucru. Aș dori de asemenea să rog secretariatul să organizeze o întâlnire între raportorii din umbră, după ce fiecare dintre uh, raportori din umbră va fi decis um, ceva împreună cu grupul său politic. Președintele, da, um, am înțeles, deci sunteți de acord cu amânarea, votul va fi în martie, dar nu este nevoie de niciun fel de clarificare juridică. Aveți uh, o perspectivă juridică pe care o înțelegeți. Dorește cineva să um, mai facă vreo observație? Vă rog, doamne Latford. sunt de acord cu amânarea, însă pot să vă ofer și perspectiva mea și eu cred că avem nevoie de un aviz din partea serviciilor juridice, pentru că, din punctul meu de vedere, modul în care doamna Macovei uh, și-a redactat amendamentele de compromis ridică uh, dubii serioase referitoare la dacă uh, a înțeles sau nu cu adevărat recomandările serviciilor juridice. Cred că există și un uh, serviciu al uh, juridic al Consiliului și poate că ar trebui să fim informați dacă cele două servicii juridice uh, sunt de acord, pentru că acesta este un punct foarte important referitor la distincții și posibilități ale um, puterilor uh, de drept civil și penal, respectiv ce poate fi reglementat și ce nu, pentru că aceste aspecte se vor regăsi și în alte măsuri. De aceea este foarte important să um, facem totul cât se poate de bine și de clar. Eu nu sunt de acord cu percepția doamnei Macovei. Sigur, nu pot să uh, îi impun nimic și știu că are uh, cunoștințe, însă Um, această problemă juridică mai trebuie clarificată. Președintele, observ că uh, se solicită și se insistă din partea grupurilor politice să existe un astfel de aviz din partea serviciilor juridice. Domnule Tavares, aveți cuvântul. Ați solicitat cuvântul? mi-ați dat cuvântul așadar, vă voi folosi acest prilej pentru a spune că poate ar trebui discutat acest subiect și de către coordonatori. Nu, haideți să discutăm acum și să stabilim. Domnule de Jong, cred că avizul juridic, un aviz juridic formal, este esențial, pentru că altfel raportorii din umbră ar putea să continue uh, dezbaterea juridică la nesfârșit și să ajungă la concluzia că avem nevoie de un aviz juridic. Așadar, pentru a nu tergiversa lucrurile, haideți să solicităm acest aviz. Președintele, am uh, senzația că se uh, cristalizează o majoritate pentru uh, care dorește acest aviz juridic. Dar haideți să vedem. GUE, Verzi, Liberalii, toată lumea dorește acest lucru, așadar haideți să solicităm un astfel de aviz juridic și votul va avea loc în martie. Doamna Macovei, sigur, repet, sunt avocat, jurist, am studiat și am un o părere privind temeiul juridic. Dacă este nevoie și de un aviz al uh, serviciilor juridice, sigur, putem discuta acest lucru, dar serviciile juridice nu înlocuiesc raportorul. Bun. Am încheiat acest punct particular, dar uh, mai trebuie să discutăm și despre un alt punct. Um, raportorul este tot doamna Macovei. Acesta este nu. No, no, no. we have another point. Acum uh, mai există un punct care la care raportoarea este tot doamna Macovei, dar acum vom avea ocazia de a-l uh, asculta pe domnul Eugene Corcoran, care este șeful biroului de recuperare a activelor Irlandei cu privire la sistemul irlandez de recuperare a activelor și succesul acestuia. Domnule Corcoran, sunteți în sală, vă rog, dacă da, aveți cuvântul. Mr. Chairman, um... Mulțumesc, domnule președinte, mă numesc Eugene Corcoran, sunt șef al biroului de recuperare a activelor din Irlanda, și este o mare plăcere pentru mine să discut, să prezint în fața Comisiei astăzi uh, sistemul juridic al Irlandei are o serie de garanții foarte bune pentru uh, recuperarea activelor. În scurta prezentare din această dimineață vă, vă, vă voi prezenta biroul dumneavoastră și strategiile noastre și apoi voi încerca să răspund întrebărilor dumneavoastră în privința activității biroului nostru și activităților noastre. În anii 90 am fost am recunoscut în Irlanda că infrac infractorii au reușit să se pună la adăpost de uh, codul penal obișnuit. Și unii dintre infractorii din crima organizată sau uh, au uh, au reușit să, uh, să se pună la adăpost pentru a uh, combate acest fenomen, am creat biroul nostru. Uh, Irlanda a introdus sechestrul asupra produselor provenite din săvârșirea infracțiunilor în anul 1994. Am introdus o serie de dispoziții inovante și a devenit un instrument puternic pentru combaterea activităților infracționale. Însă, în uh, doar un an, a devenit necesar ca măsurile noastre să devină mai ambițioase pentru a combate activitățile infracționale mai ales în urma atacului asupra unui ofițer. Este vorba despre actul din 1996 și uh, o dispoziție suplimentară din acest an care vizau tocmai uh, confiscarea, uh, sechestrul asupra bunurilor în lipsa unei sentințe de condamnare. Am uh, înregistrat uh, mari succese împotriva unora dintre cele mai însemnate grupuri infracționale cu ajutorul acestor, acestei legislații. Această legislație a fost supusă unor uh, provocări însemnate de-a lungul anilor și pentru a înțelege mai bine vă voi da câteva exemple. În linii generale, în 1996 au apărut o serie de dispoziții importante și mai ales a ajuns la crearea uh, modelului de uh, sechestru pentru bunuri în lipsa unei sentințe de condamnare. Iar biroul a devenit o agenție independentă bazată pe un concept multidisciplinar și însărcinată cu uh, găsirea și confiscarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Poate că, mai presus de toate, e important că s-au introdus dispoziții specifice privind împărtășirea de uh, informații confidențiale între agenții. Biroul nostru este un organism uh, cu mai multe agenții care implică polițiști, uh, persoane din garda uh, financiară, protecția socială, avocați, și personal tehnic. Marea noastră putere constă tocmai în faptul că împărtășim informația și ne coordonăm activitățile. Și astfel reușim să depășim sarcina birocratică care reprezintă un obstacol pentru multe agenții, alte agenții. Împărtășim deci nu doar informație, dar și materiale între membrii biroului, dar și între biroul nostru și poliție și alte organisme ale statului. Dincolo de, uh, acest, uh, de personal despre care v-am, vorbim, v-am vorbit, uh, conlucrăm cu avocați și cu personalul de la alte agenții decât biroul nostru. Beneficiem și de uh, consultanță criminalistică și um, juridică. Legislația irlandeză uh, stipulează faptul că Uh, șeful acestui birou trebuie să fie ofițer superior de poliție și uh, această persoană va fi răspunzătoare în fața uh, comandantul poliției naționale pentru activitățile biroului. Iar Uh, acesta la rândul său uh, dă, face un raport ministrului de justiție care uh, la rândul său face o prezentare în fața Parlamentului în privința activităților biroului. și în fața Ministerului Finanțelor. instrumentul uh, principal folosit este uh, dispoziția de care v-am vorbit din 1996, însă biroul nostru folosește uh, codul fiscal, codul penal și mai ales codul fiscal s-a dovedit drept un instrument foarte bun pentru că este o legislație foarte eficientă. Iar profiturile obținute prin, activi- prin săvârșirea de infracțiuni pot fi taxate, pot fi impozitate. Înainte de crearea biroului, uh, rar erau urmăriți uh, infractorii pentru uh, infracțiuni legate de regimul fiscal și neplata impozitelor. S-au introdus o serie de dispoziții privind uh, statutul anonim al, uh, pentru protejarea membrilor biroului și membrii biroului nostru au, uh, au dat dovadă de de mare hotărâre pentru a combate aceste infracțiuni legate de infracțiuni fiscale. Dacă biroul dacă instanța eliberează un uh, ordin de confiscare, de sechestru, atunci ordinul va rămâne valabil timp de 22 de zile și apoi se face o cerere de către, biroul, de către birou pentru sechestru pe termen lung. Această cerere, inițial de 22 de zile, se face pentru toate bunurile persoanei respective. Acest ordin Uh, rămâne valabil până la uh, audierea cazului. Dacă se prelungește acest uh, ordin de sechestru până la șapte ani, atunci în acest termen orice persoană care demonstrează că bunurile respective nu provin din săvârșirea de infracțiuni, poate obține câștig de cauză și întreruperea perioadei de sechestru. Un aspect important al legislației include și părerea unui ofițer superior din poliție sau din garda financiară, uh, cum că bunurile respective constituie sau nu bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni. Evident, avem un întreg uh, sistem care să uh, să garanteze buna funcționare a acestui proces. Toate acțiunile întreprinse de birou sunt, uh, urmărit, sunt supervizate de instanță iar instanța nu va elibera aceste ordine de sechestru dacă um, dovezile biroului nostru nu sunt uh, susținute și de dovezi din alte părți. Uh, precum spuneam mai devreme, aceste dosare sunt trimise apoi și către Ministerul de Finanțe. Multe dintre argumentele legate de Constituție, precum și cele uh, bazate pe uh, Carta Drepturilor Fundamentale, stau la baza acestor, uh, acestor acte. Și unele dintre argumentele cele mai însemnate ale instanței vizează faptul că actul în sine încălca Constituția și că nu s-a asigurat uh, protecția prezumției de nevinovăție, spre exemplu, sau a uh, beneficiului îndoielii. Instanța a spus că procedurile de Uh, sechestru sunt de natură civilă și nu penală și că deci nu pot duce la uh, arestarea sau deținerea unei persoane. De asemenea, a spus că nu există dispoziții pentru lipsirea de libertate a unei persoane care nu, nu a plătit pentru că astfel ar, uh, s-ar transforma într-un uh, proces penal și nu ar mai fi unul de natură civilă. Deci, instanța a hotărât că aceste confiscări nu reprezintă o pedeapsă și că rămân de natură civilă și nu penală. Un al doilea argument a fost că actul privind, legea privind confiscările, uh, nu se aplică decât odată ce toate aceste fapte au putut fi dovedite. există și un drept pentru uh, examinarea uh, persoanelor din partea biroului nostru sau altor agenții. Uh, iar acestea, evident, pot uh, nega că s-ar fi săvârșit vreo infracțiune în uh, achiziționarea bunului respectiv. Instanța a spus că dispoziția nu poate obliga o persoană să uh, ofere astfel de informații. Dreptul la proprietate privată nu poate fi atât de însemnat în uh, ierarhia drepturilor încât să um, primeze asupra um, săvârșirii de infracțiuni. Trebuie să ne asigurăm că nu se vor face uh, confiscări arbitrare ale bunurilor. Și trebuie să ne Uh, asigurăm că bunurile respective nu au fost achiziționate prin uh, infracțiuni, intimidări sau altfel de uh, astfel de activități. În de curând au avut loc mai multe evenimente care arată cum funcționează cu adevărat biroul nostru și un astfel de exemplu, o astfel de operațiune a fost lansată de biroul nostru în cooperare cu autoritățile din Regatul Unit și s-a derulat în timp de doi ani, între 2010 și 2012. Iar obiectivul principal al acestei operațiuni a fost uh, uh, ca traficanții din uh, Regatul Unit uh, care foloseau profiturile obținute uh, și care virau apoi banii respectivi în conturi bancare au fost investigate și s-a observat că iar uh, conturile respective au fost verificate atât de noi cât și de britanici. Și am observat că uh, indivizii respectiv au investit circa 100.000 de euro în achiziționarea de proprietăți și uh, au făcut investiții imobiliare având în vedere boomul imobiliar din anii 2000 din Irlanda, profiturile acestora au fost însemnate. Iar uh, beneficiile degajate au uh, crescut în mod substanțial și foarte rapid. Ah, deci persoanele respective s au folosit de această piaă imobiliară foarte volatilă pentru a obine profituri de până la cinci milioane de euro dată fiind ah, creterea valorii imobilelor respective. Ah, ușor, ușor, persoanele respective s-au Uh, au achiziționat și alte bunuri imobiliare și s-au generat uh, profituri foarte însemnate de către aceste persoane care au venit să îngrașe conturile lor bancare. La sfârșitul uh, anchetei, biroul a recuperat 2,7 milioane din conturile bancare plus încă uh, patru milioane din acțiuni și așa mai departe de către, deținute de către cetățeni irlandezi. Precum spuneam, s-au recuperat uh, trei milioane de euro de la persoanele respective. Cel de-al doilea exemplu uh, este vorba despre o operațiune pe teritoriul Irlandei operațiunea Aloha din 2012. Domnule Corcoran, vă rog să nu uitați că ședința noastră era programată până la 12 și jumătate și intervenția dumneavoastră nu este ultima din această dimineață. Vă rog dacă puteți uh, rezuma. Da, în încheiere trebuie să spun că Uh, procesul de uh, sechestru fără uh, existența unei condamnări este o poate folo... a, și-a dovedit deja eficacitatea și utilitatea în jurisdicția irlandeză. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru... Vă mulțumim pentru prezentarea făcută de domnul Corcoran. Vă reamintesc că mai avem încă un punct pe ordinea de zi, înainte de 12 și jumătate. Vă rog, doamna Sipel, două minute aveți la dispoziție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât se poate de succintă această prezentare pe mine nu m-a convins. Dacă există dovezi că cineva, în baza unui... a, a acumulat uh, avere necuvenită, cel puțin așa am înțeles eu din contribuție, atunci, înainte de sentința unui tribunal, nu are posibilitatea de a lua poziție. Ceea ce mie mi se pare oarecum ciudat, pentru că, din punctul meu de vedere, aceasta este o răsturnare a sarcinii probei. Deci, uh, o instanță poate decide ce dorește și mie acest lucru mi se pare oarecum ciudat. Și, de asemenea, nu mi este clar de unde provin aceste probe. Există o suspiciune inițială și de aceea are loc o anchetă sau uh, autoritățile cooperează și um, caută să vadă dacă există um, aspecte suspecte. Acest lucru nu mi-e clar. Și dacă tot am o dovadă că există o avere acumulată necuvenit, atunci, în continuare, trebuie să existe o, uh, un proces de urmărire penală, astfel încât să ne asigurăm că astfel de fapte nu se vor mai întâmpla sau nu există niciun fel de alte consecințe. Una peste alta, nu am fost convinsă că este vorba despre o procedură atât de grozavă. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Iată, întrebarea mea este legată de cele spuse mai devreme. Spuneați în prezentare că, de fapt, Curtea Supremă sau Curtea Constituțională a verificat faptul că trebuie să existe garanții procesuale pe parcursul acestor proceduri și răspunsul a fost nu, că nu e necesar, dar că poate să existe o procedură civilă. Am, uh, n-am înțeles eu corect și văd după fața dumneavoastră că poate n-am înțeles corect. Curtea spunea că uh, legea spune că pot să aibă loc proceduri civile conform revizuirii, dar curtea a introdus, eu știu, niște standarde minime pentru acest tip de procedură. Cred că e clară, sper că e clară întrebarea mea. Mulțumesc, doamna for două minute. Am apreciat foarte mult această prezentare. Cred că Sistemul din Marea Britanie este similar, destul de similar. Sigur că depinde de ideea de a avea încredere deplină în instanțe și de în hotărârile pe care le pun în aplicare instanțele. Și, de fapt, așa trebuie să fie în statele membre ale Uniunii Europene. Aceasta este justificarea pentru care permitem faptul că se întreprind diverse acțiuni în dreptul civil. Fie lași persoana să scape și să trăiască din veniturile, foloasele necuvenite obținute din infracțiuni, pentru că altfel nu poți obține uh, o condamnare, ori uh, pui în aplicare niște măsuri cu multă grijă, cu toate garanțiile prezentate pentru a face față acestei provocări. Trebuie să ne asigurăm că avem încredere și că putem avea încredere în instanțele noastre naționale, în sistemele noastre juridice naționale, pentru că altfel cum să abordăm această problemă uriașă a Uh, criminalității mafiote și a foloaselor necuvenite uriașe obținute din infracțiuni și cu care oamenii scapă. Trebuie, lucrul acesta trebuie făcut cu multă, cu multă grijă și trebuie să trecem de verificarea curților supreme și a curții de la Strasbourg, lucru care s-a îndeplinit deja și ni s-a explicat foarte clar. Iar în situația respectivă, după părerea mea, putem avea încredere în aceste măsuri. Este o chestiune total separată apropo de ce se poate introduce pe eh, ruta directivei propuse. Asta e o problemă separată apropo de domeniul de aplicare juridic al puterilor Uniunii Europene. Dar răspunderea civilă a procedurilor uh, care există în țara noastră privind confiscarea în dreptul civil au fost demonstrate în această dimineață datorită explicațiilor uh, foarte clare privind aceste uh, uh hotărâri. Domnul Foss. Am și eu o întrebare de natură principială în ceea ce privește temeiul juridic, în ceea ce privește confiscarea. În Germania, noi facem o distinție clară între pretenții de drept civil și de drept penal. Și de aici întrebarea mea, pe de o parte, referitor la transferabilitatea unui asemenea sistem, unui asemenea sistem care există în Irlanda. Este cu adevărat transferabil uh, asupra altor sisteme și apoi nu înțeleg această logică. Atunci când spunem că nu putem să îl urmărim penal și nu există o decizie uh, judecătorească în acest sens, dar în același timp persoana respectivă trebuie uh, sancționată. Care este așadar temeiul juridic pentru acțiunea statului care spune um, prezumția de nevinovăție care există uh, în domeniul penal nu ne interesează, pentru că avem senzația că ai acumulat uh, avere prin intermediul unor fapte penale, dar nu putem să dovedim acest lucru. Cu toate acestea, îți confiscăm ceva. Este ceva ce, din punctul de vedere al logicii, pentru mine este ininteligibil și nu știu uh, cum putem să creăm un astfel uh, temei juridic care, conform principiilor statului de drept, nu este valid. Domnul Concorant, vă rog, foarte pe scurt, mai avem de discutat încă un punct. Vă rog, domnul Concorant. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sigur, o să încerc să fiu scurt ca să răspund la întrebările puse. În primul rând, cazurile preluate de biroul nostru sunt preluate ca urmare a unor anchete extensive, nu sunt preluate ușor și nu sunt preluate nici în grabă și nu sunt preluate fără a fi analizate cu multă atenție. Fiecare dosar este rezultatul unei anchete extinse. Uh, legea despre care vorbeam cere ca instanța să fie satisfăcută că proprietatea respectivă asupra care există un semn de întrebare rezultă din activități infracționale. Uh, iar procedura civilă este pur și simplu o modificare în ceea ce privește standardele dovezilor. Trebuie să înțelegeți că este o acțiune in rem împotriva proprietății, nu este o acțiune împotriva unei persoane fizice și nici nu are ca scop să afecteze drepturile unei persoane. Este o acțiune in rem împotriva uh, proprietății iar uh, instanța este satisfăcută de faptul că proprietatea respectivă reprezintă direct sau indirect rezultatul unei infraciuni. Mulțumesc, domnule președinte. Realmente ați vorbit foarte pe scurt, vă mulțumim. Am înțeles uh, care sunt aceste chestiuni. Dosarul nostru se referă și el la aceste aspecte. Raportoarea este doamna Monica Macovei și acum raport, tot raportoare, tot doamna Macovei este raportoare privind dosarul Eurodac. Și în ultimele minute, cinci minute pe care le mai avem la dispoziție, dacă aveți nevoie de mai multe minute, poate că putem să vi le aduscătăm. Doamna Macovei, vă rugăm să ne prezentați cum stau lucrurile cu negocierile pe Eurodac. Mulțumesc, domnule președinte. A doua reuniune tripartită cu Eurodac a avut loc pe 7 februarie. Parlamentul și Consiliul și-au prezentat uh, pozițiile privind prevederile care uh, aduc în discuție chestiuni politice au fost identificate ca fiind următoarele. Marcarea datelor, articolul 18, condițiile de acces uh, la Eurodac, articolul 20, apoi aceeași problemă pentru Europol, articolul 21, apoi drepturile persoanei supuse transferului de date, articolul 29, uh, considerentul 25 și considerentul privind activitatea organelor de aplicare a legii. Cât privește marcarea datelor, am uh, sugerat, Parlamentul a sugerat o reformulare a articolului 18 pentru a permite marcarea datelor în scopul acordării de asil, dar nu pentru a permite accesul organelor de aplicare a legei. Am cerut o definiție, măcar într-un considerent a conceptului de marcare, marking în engleză, apoi Consiliul se gândește la permiterea accesului organismelor de aplicare a legii o chestiune uh, esențială și nu acceptă sugestia făcută de Parlament și ne referim aici la persoanele care se bucură de protecție internațională, mai ales după primirea protecției internaționale. Comisia a sugerat un compromis posibil pentru a permite accesul la datele marcate pentru organismele de aplicare a legii. Mă voi, voi analiza chestiunea aceasta. După reuniunea tripartită din februarie am mai avut reuniuni tehnice uh, și de asemenea reuniuni cu raportorii din umbră. Ultima a fost acum câteva zile. Deci negocierile continuă și n-aș vrea să spun că negociem prea mult sau n-aș vrea să spun prea mult. Vă mulțumim foarte mult. A fost o prezentare succinsă. Dorește cineva să comenteze? Dacă nu, atunci reluăm activitatea după pauza de prânz la ora 15. Vă mulțumesc!